Ok, ladies and gentlemen, please take your seat. și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Conversațiile sunt permise, dar numai în afara acestei sale. Asta e regula noastră în uh, comisie. Cu atât mai mult azi, aici în timpul vizitei Ministrului pentru Comerț din Canada. Deci, vă rog încă o dată, toate conversațiile care se poartă, se poartă cu doamna ministru, restul conversațiilor afară, vă rog. Am invitat-o pe doamna ministru pe marginea acordului, de, eh, acordului comercial cu Canada. Doamna ministru a promis să vină în mijlocul nostru și iată eh, în mijlocul nostru. Vă mulțumim că ați uh, dat curs acestei invitații și bine ați venit în mijlocul nostru. Avem aproape o oră la dispoziție pentru a discuta cu doamna ministru uh, în legătură cu CETA. Doamna ministru va avea o, niște remarci introductive, după care voi da uh, cuvântul raportorului și raportorilor din umbră, după care deschidem dezbaterea. Având în vedere interesul uh, puternic manifestat uh, încă dinaintea începerii ședinței, vă voi restricționa intervențiile la două minute. Deci fiți subcinți și preciși în formulări ca întotdeauna. Doamna ministru, aveți cuvântul. Thank you very much, Baron. Thank you uh, for your... Mulțumesc, domnule președinte, pentru primirea călduroasă de care am avut parte acum la prânz și vreau să mulțumesc și membrilor Comisiei INTA care au vizitat uh, capitala canadiană acum câteva săptămâni. A fost o plăcere să vă primim și să vă găzduim în Parlamentul canadian. Acum iată-ne pe noi, re- întorcând de această vizită. Ne amintim uh, cu mare tristețe și regret uh, de uh, Eh, evenimentele nefericite care au avut loc aici în timp ce dumneavoastră ați fost în Canada. Mă bucur că ați revenit cu toții eh, teferi eh, în Europa. Îmi face o deosebită onoare să mă adresez acestei comisii a Parlamentului European. Pot să vorbesc în franceză, nu? Am vorbit în franceză la Bundestag, la Berlin, săptămâna trecută și bieții interpreți au fost surprinși. Deci, comisia aceasta este, um, um, Parlamentul acesta este una dintre cele mai mari instituții democratice din lume. Și eu sunt deputată, ca dumneavoastră, și îmi face o plăcere deosebită să vorbesc direct cu dumneavoastră. Belgia tocmai a fost uh, zguduită de atacuri teroriste și vreau să vă prezint uh, condolențele mele cele mai sincere. Să știți că Canada este solidară cu bruxelezii, cu belgienii și cu toți europenii. E foarte important pentru noi. Canada are o cauză comună cu Uniunea Europeană în această perioadă dificilă și se alătură Uniunii Europene. Niciun partener al Uniunii Europene nu este atașat la aceleași principii cum este Canada și parteneriatul nostru uh, s-a um, reflectat uh, și în cadrul parteneriatelor globale. Uh, cabinet că sunt primul membru al cabinetului canadian nou care se adesează Parlamentului European. Este adevărat? Da, spune președintele. Atunci, permiteți-mi să încep prin a spune câteva cuvinte despre noul uh, cabinet. Ne-am intrat în funcțiuni pe 4 noiembrie 2015 și vă voi spune și câteva, uh, voi, voi expune și câteva prin, din principiile noastre fundamentale că și după aceea voi trece la prezentarea CETA din punctul nostru de vedere și în cele din urmă voi și răspunde întrebările noastre. În ce privește um, guvernul canadian, unul din angajamentele centrale ale acestui uh, guvern uh, vizează uh, o vizită la New York uh, și uh, subscrierea la unul dintre cele mai importante acorduri pe tema uh, protecției climei. Recent, o delegație foarte importantă de Parlamentar eh, canadien eh, de reprezentanță ai populațiilor indigene din Canada. Am participat eh, la COP21 la Paris și ne-am exprimat acolo angajamentul pentru protecția mediului și a climei. Cred că împărtășim din acest punct de vedere valori comune. Cred că merită să zăbovim uh, preț de câteva cuvinte și la criza refugiaților. Vreau să vă spun dumneavoastră și tuturor europenilor că apreciem că această criza refugiaților nu este doar o problemă europeană, este o criză globală. Și în cursul campaniei electorale, Uh, membrii guvernului nostru s-au uh, angajat uh, să-și asume partea lor din, de răspundere din această criză. Ne-am asumat um, primirea de 25.000 de de refugiați sirian, sirieni. Acest angajament a fost îndeplinit pe 29 februarie. Este vorba de refugiați sirieni care acum au devenit cetățeni, rezidenți oficiali ai Canadei, urmează să devină și cetățeni. Anul acesta ne angajăm să primim alți 40 de mii. Deci nu este vorba doar de cuvinte goale, ci stăm alături de dumneavoastră, suntem alături de dumneavoastră și în fapte. O altă prioritate a guvernului meu este următoarea. Eu uh, lucrez pentru primul ministru în, uh, și uh, atât diversitatea cât și echitatea de gen sunt importante pentru noi. Tocmai de aceea pot să spun mândră că acest nou guvern canadian este un guvern în care femeile și bărbații sunt reprezentați în egală măsură, 50-50, 50-50%. Sunt foarte mândră de șeful meu, de prim-ministru actual și uh, trebuie să spun că uh, uh, nu este doar important, dar este chiar util și plăcut să avem un echilibru de gen într-un guvern. guvernul și țara noastră uh, sunt angajate să promoveze uh, o cultură diversă și suntem un uh, contribuitor uh, fervent la uh, relații multilaterale, la multilateralism. Iată că de când am intrat în funcțiune, se spune tot mai des Canada is back, Canada s-a reîntors. Deci, uh, iată încă o valoare centrală importantă a guvernului nostru și a Canadei în ansamblu. Într-adevăr, uh, suntem conștienți uh, de răspunderea pe care o avem în lume, de credem în asumarea unei părți a responsabilității pe care noi cu toții o avem. Și cu asta trec la parteneriatul pe care îl avem cu Europa și evident și la subiectul discuției noastre. Pentru noi, acest acord comercial cu Europa este foarte important, din mai multe motive. Cel mai important dintre acestea e probabil următorul. Vrem să aprofundăm parteneriatul nostru cu un număr, cu un grup de țări cu care împărtășim foarte multe valori uh, care ne sunt uh, de mare preț. Noi ne simțim uh, acasă aici în Europa și sper că v-ați simțit și dumneavoastră bine la noi în Canada. Sunteți și dumneavoastră uh, o societate uh, diversă uh, și Canada, și Canada este o țară bilingvă, multiculturală. Suntem o țară care credem în, credem în creștere economică solidă și uh, Uh, recunoaștem rolul pe care guvernul trebuie să și-l asume în uh, promovarea creșterii și în pro protejarea cetățenilor săi. Avem un sistem uh, sanitar universal public și credem în valoarea și importanța serviciilor publice în general. Deci, pentru noi, una din valențele cele mai importante a CETA este că um, ne simțim aproape de dumneavoastră. Ne place dumneavoastră. Tocmai de aceea apreciem faptul că putem uh, colabora cu dumneavoastră, uh, extindându uh, ne relațiile bilaterale, dar și acționând împreună în lumea cea largă. În legătură cu CETA, Uh, trebuie să fim conștienți de valoarea pe care acest acord ar putea avea uh, în creșterea, uh, stimularea creșterii economice. Am vorbit despre guvernul meu, guvernul pe care îl reprezint, dar um, și eu am fost aleasă să fiu aici, cum sunteți și dumneavoastră aleși să reprezentați populația europeană în Parlamentul European. La momentul Uh, prezent uh, constatăm o anxietate a păturii de mijloc și o reducere a veniturilor acestea peste tot. Și mandatul nostru este să readucem pe linia de plătire și uh, deasupra ei aceste pierderi, respectiv să risipim aceste anxietăți. Dacă nu putem restabili țările noastre pe un curs al creșterii economice, atunci nu putem nici să apărăm uh, valorile noastre în care credem. Oamenii cheltuie și investesc masiv atât în sănătate cât și în uh, educație. Și de aceea cred că CETA va fi un adevărat motor al creșterii economice. Într-un studiu comun uh, desfășurat de Canada și UE în 2008, se arată că anumite uh, acorduri realizate prin OMC nu au fost uh, transpuse. Acest studiu conservator uh, pe care îl amintesc uh, um, prevede, de altfel, și o creștere a relațiilor și schimburilor economice cu 23%, cu un impact asupra PIB-ului de plus 0,7%. Asta înseamnă mai multe locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni. În încheiere, pentru că și sunt sigură că și dumneavoastră ați dezbătut foarte mult uh, această problemă, aș uh, reaminti activitatea uh, de pregătire din punct de vedere juridic a acestui acord, care a fost extrem de complexă. Atunci când uh, am propus acest acord, uh, am uh, fost conștienți de rezervele și reținerile partenerilor noștri europeni și um, cred că și dumneavoastră, domnule președinte, ați fost surprins poate să aflați că nu am constatat neapărat nu am considerat aceste rețineri eh, a fi amenințări eh, dintre cele mai grave la adresa noastră. Suntem progresiști și suntem foarte mândri, mândri de eh, tot ce am realizat împreună cu colegii noștri europeni pe capitolele de investiții. Este vorba de o nouă abordare cu privire la acordurile de a investițiilor în cadrul unor acorduri mai largi comerciale, Prin capitolele aceste, capitole privind protecția investițiilor, recunoaștem autoritatea, autoritatea guvernelor de a interveni pentru consolidarea intereselor comerciale ale părților. De asemenea, am, avem acum la îndemână și un proces de arbitrare mai transparent, mai echitabil. Știu că unii dintre dumneavoastră sunt îngrijorați Eh, și eu în parte am rezervele mele eh, în legătură cu toate acordurile comerciale, în general. Se zice că mm, acordurile comerciale nu întotdeauna, sau în cele mai puține cazuri, ar fi în interesul direct al popoarelor. Pot să vă spun însă că acest acord pe care l-am pregătit, eh, noi, Canada și noastră în Uniunea Europeană, ar putea reprezenta un nou standard de aur ce ar putea reprezenta uh, ștacheta de urmat uh, și de, de respectat și de alte acorduri comerciale pe viitor. Sigur, există mereu idei de îmbunătățire a unor acorduri comerciale, dar e nevoie în primul rând de acorduri comerciale care să pună în aplicare anumite idei. Și trebuie să creezi un precedent, uh, trebuie să creezi un nou nivel de ambiție politică în ce privește aceste elemente. Noi recunoaștem progresele făcute eh, în contextul CETA ca un precedent eh, foarte important. Împreună cu eh, Europa vom susține principiile care stau la bada CETA și în alte regiuni din lume. Deci eu sunt foarte mândră de acest acord și eu cred că acest acord va contribui la o creștere a prosperității popoarelor noastre. Este o bază excelentă de, pentru cooperare economică între Canada și UE în eh, domenii cheie, cum ar fi eh, tehnologiile curate și protecția mediului. Săptămâna trecută am fost eh, oaspete în la primăria generală din Berlin și am fost surprins și impresionat să văd câte firme canadiene din domeniul protecției mediului Eh, și a tehnologiilor eh, verzi eh, sunt active în Germania și în Europa. Dar îmi face plăcere să vă spun toate acestea și pentru că consider că acest acord fundamentează un parteneriat strategic între țările dumneavoastră, respectiv Uniunea țărilor noastre și noi, bazat pe valori comune. Cam atât și acum răspund cu plăcere la întrebările noastre. Păi- Președintele, mulțumesc. Dau cuvântul raportorului și raportorilor din umbră pe tema acordului comercial cu Canada. Până acum, ă, momentan avem 25 de ă, minute la dispoziție pentru formularea întrebărilor. După care, doamnă ministru, puteți răspunde. Vă rog să respectați timpul de vorbire de două minute, alocat fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru că altminte nu vom putea avea posibilitatea să dăm cuvântul tuturor membrilor comisiei. Raportorul nostru inițial, domnul Paprix, nu este prezent, așa că domnul Caspari din partea PPE îl va înlocui. Două minute, Daniel. CETA, is aus unserer Sicht sehr... CETA din punctul nostru de vedere, este un eh, acord foarte bun dacă ne gândim uh, la uh, indicațiile de origine geografice, la uh, bariera vamale non-tarifare, la protecția investițiilor, care a fost un capitol la care am făcut unele ajustări recent. Deci, trebuie să ne mai întrebăm cu cine altcineva mai putea încheia un acord comercial dacă nu cu Canada care are rădăcini europene, care are standarde sociale și economice uh, foarte solide, o democrație uh, funcțională. De un an și jumătate, textul a fost uh, publicat pe internet. Și până acum trebuie să vă spun că n-am auzit critici la adresa acestui text. Eu îmi doresc ca cetățenii europeni în următoarele șase luni să se folosească de posibilitatea consultării și um, comentării pe marginea acestui uh, text Eh, cred că procedura de ratificare trebuie să fie foarte prudentă și să aibă în vedere aceste comentarii, dar eh, în același timp îmi doresc eh, o celeritate a acestui proces de ratificare și de o parte și de cealaltă a Atlanticului. M-aș bucura să rămânem în contact regulat și de acum încolo. Mulțumesc. Nici raportor din umbră pentru socialiști și democrați nu, se, nu este aici, dar este reprezentat de David Martin. Um, of course I agree with... Mulțumesc, Ben. Sigur că sunt de acord cu Daniel. Este vorba de un acord ambițios și de conținut în ambele părți. Salut în special faptul că am ajuns la un acord extensiv cu privire la achizițiile publice și de asemenea am convenit asupra um, mai multor indicații geografice peste 140 care sunt uh, um, acum uh, și în Statele Unite și sperăm să le regăsim și în timp. Da, um, sunt de acord și cu partea de modificare a schimbării din uh, investiții și faptul că um, Canada este pregătită să se mute către sistemul de bază al investițiilor. Grupul meu um, acceptă acest lucru pentru că am fi votat împotriva acordului dacă nu s-ar fi votat sistemul de uh, rezolvare a conflictelor. Dar acum întrebarea este după experiența Canadei uh, de soluționare a conflictelor, de ce vă place acest nou sistem? Sunteți convinși că uh, va opri niște cereri inutile și vă asigurați că companiile americane nu o să folosească Canada ca pe un fel de ușiță de intrare prin spate pentru a uh, da în judecată Uniunea Europeană. Acum, referitor la cele două convenții OIT, OIM pe care le-ați uh, semnat, um, dreptul de negociere colectivă și celălalt. Uh, ne, pot, ne puteți asigura că Canada se îndreaptă către acest lucru și acum o chestiune mai personală. Știți că este un eveniment uh, foarte interesant care se întâmplă Regatul Unit în iunie. Dacă cumva Regatul Unit ar fi să părăsească Uniunea Europeană, considerați că acest lucru ar submina cumva sau ar reduce valoarea acordului din CETA. Mulțumesc. Mulțumesc. Am să dau domnului McLaren cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, că ați venit astăzi și că ați vorbit cu eurodeputații, că ați continuat dialogul pe care l-am început cu privire la CETA. Aș vrea să vă laud pentru munca pe care ați desfășurat-o, dumneavoastră împreună cu comisarul Cecilia Armstrong, două femei um, puternice, să vă asigurați că într-adevăr sunt măsuri concrete, rezultate furnizate astfel încât să vedem că, într-adevăr, înțelegerile comerciale chiar deschid mai multe oportunități pentru națiunile noastre și sper că vom putea să facem acest lucru cât se poate de repede pentru a se simți avantajele acestor acorduri. Câțiva dintre colegii din acest Parlament s-ar putea să nu aprecieze faptul că ați redeschis, ați redeschis niște negocieri închise. S-a încălcat un precedent, practic. practic. Vreau să vă întreb, practic, dacă negocierile s-au încheiat, sunt uh, puse în uh, piatră ați început să discutați cu guvernul astfel încât să se ajungă mai repede la ratificare? Mulțumim. Acum Marie Cheșache pentru Liberali. Mulțumesc, uh, doamne ministru Freeland, mă bucur să vă văd aici, uh, după vizita noastră din Canada. Nu pot decât să repet că am, ne-am simțit foarte bine primiți în Ottawa, dar și în restul Canadei. Ne-am simțit ca acasă și angajamentul nostru cred că s-a aprofundat să avem un parteneriat um, cât mai bun. Înțelegerea privind CETA, așa cum a fost finalizată în negocieri, este bună pentru europeni. Salutăm oportunitățile pentru acces pe piețe și a fost foarte interesant să vedem din partea mai multor actori implicați în Canada despre ce cred că este important, în special diversificarea comerțului, astfel încât să nu depindă la fel de mult de Statele Unite și de asemenea să se consolideze legăturile cu Europa. Cred că a fost foarte important să ascultăm acest lucru chiar de la oameni a fost foarte important, de asemenea, vitalitatea și importanța alianței noastre, care a ieșit clar. Am fost foarte mișcați de reacțiile tuturor, de la studenți uh, până la oamenii de pe stadionele de hockey um, și alți um, um, um oficiali, uh, reprezentanții autorităților care ne-au uh, transmis uh, condoleanțele, au ținut momente de reculegere și ne-au trimis uh, gândurile lor bune. Vreau de asemenea să vă felicit pe dumneavoastră, pe primul ministru Trudeau și pe întreg în cabinetul dumneavoastră pentru un astfel de leadership uh, modern. E atât de uh, e așa o gură de aer proaspăt să asculți tonul dezbaterilor, uh, nu numai cele referitoare la comerț, dar și cele referitoare la refugiați, care sunt de asemenea foarte de actualitate în Europa. De asemenea, mă bucur că sper că profitați de acest moment foarte bun pentru guvern să înlăturați Uh, capitolul privind protecția investițiilor, care era un obstacol în, caza, în calea negocierilor și cred că acum avem o viziune comună despre cum ar trebui să arate un astfel de capitol. Nu pot uh, decât să vă spun că propunerile, uh, că această propunere mm, sper să ajungă să fie în folosul cetățenilor, al MM-urilor, noi cei de la Parlamentul European o să încercăm să ne jucăm rolul, să ne asigurăm că acest acord vine cu rezultate cât se poate de repede și sunt chiar curioasă să ascult impresiile dumneavoastră din discuțiile cu alți uh, actori europeni, în special cu statele membre, am înțeles că există amenințarea unui uh, vot uh, împotrivă din partea românilor și nu știu dacă am putea să găsim cumva o soluție acolo. Mulțumim. Acum în numele GUE, doamna Minor. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna ministru, că ați venit astăzi la comisia noastră. Mă bucur foarte mult că um, există și reprezentanții canadienilor aici. Există un consiliu care este prezent, care s-a implicat. Eu um, reprezint Stânga Unită, singurul uh, grup care are o proporție egală de femei și bărbați în Parlament și din respect trebuie să vă spun că vă așteaptă o sarcină foarte dificilă în această negociere a acordului CETA. Dar nu există o transparență chiar completă pentru că nu s-a făcut o dezvăluire completă a conținutului acordului. Au existat uh, discuții și critici aduse tratatului. Nu este unul care să fie bun pentru uh, cetățenii Canadei sau ai Europei, ci pentru multinaționale, pentru că ele au obținut tot ce au dorit. Același lucru se întâmplă și cu sistemul de soluționare a litigilor. La fel și sistemul juridic, sistemul instanțelor. Se s-a îmbunătățit, s-a, a fost un machiaj pur și simplu, este o chestiune de um, supraveghere și știți de la nafta probabil ce fel de probleme poate să creeze. Și dreptul de reglementare nu se garantează prin acest sistem ISDS. Și Probabil că sunteți de acord cu mine că trebuie să ascultăm ce au de spus și alegătorii. S-a spus că mecanismul va intra în vigoare în 2017, înainte ca în consultările să aibă loc. De ce nu puteți aștepta până când se întâmplă acest proces demografic? Domnul Jadot. Și eu sunt foarte feminist, dar feminismul meu are și el câteva limite de natură fizică pe care încă n-am reușit să le depășesc uh, pe deplin. Vă mulțumesc, uh, doamnă ministru. Sunt de acord cu Marice. În peisajul mondial, uh, politic, sosirea la puterea guvernului dumneavoastră este o veste bună. Asta mm, aici nu cape nicio îndoială atât când e vorba despre componența cabinetului dumneavoastră și uh, de data aceasta este incredibil că e legat de un uh, guvern liberal. Trebuie să recunosc că pentru mine există câteva limite. Bun, ideile acestea că acordurile de liber schimb uh, produc creștere, locuri de muncă și putere de achiziție, e bine, mm, acest lucru nu e valabil mereu. Sunt clar anumite sectoare care pot beneficia de pe urma liberului schimb, altele care suferă consecințele, anumite categorii de populație care beneficiază, altele care mai degrabă sunt uh, defavorizate. Și cred că acesta este adevărul legat de liberalizarea schimburilor. Apoi, ați uh, menționat acordul cu privire la investiții. Bun, eu înțeleg că acest ICS e mai bun decât ISDS dar tot n-am găsit un argument măcar care să justifice faptul că între Uniunea Europeană și Canada să avem nevoie de un sistem uh, uh, de arbitraj în paralel cu sistemele juridice naționale. N-am, n-am auzit atât de multe companii uh, canadiene care să se plângă de situația din Europa. Acum n-am auzit nici companii europene care să se plângă de situația uh, juridică în Canada. În plus, uh, Canada cere cam 15 miliarde în uh, um, despăgubiri pentru că Obama a vrut să facă, a făcut ceea ce a vrut să lupte împotriva schimbărilor climatice. Iată, iarăși e un lucru pe care nu înțeleg. Apoi, uh, sănătatea. Aveți dreptate aici, dar uh, în acord nu se menționează uh, prețurile privind medicamentele și vreau să știu dacă guvernul noastră va uh, Um, merge pe angajamentul uh, primului ministru Harper să compenseze um, uh, prețurile la medicamente pentru a veni în compensarea ridicării, creșterii prețurilor acestora. Mulțumim. Acesta a fost uh, timpul de vorbire pentru raportorii din umbră. Acum mai avem încă șapte cereri de intervenție. Vă rog să vă încadrați în timpul alocat. Doamna Mosca este prima. Eu voglio... Mulțumesc și bun venit și eu aș dori să vă felicit pentru faptul că pentru comerț este responsabilă uh, o doamnă și sperăm că acest lucru va pune și dimensiunea de gen în centrul atenției într-un domeniu care nu s-a ocupat niciodată de acest aspect. Întrebarea mea se referă alt lucru în ceea ce privește acordul dintre Europa și Canada în ceea ce privește recunoașterea statutului de economie de piață pentru China. Guvernul Canadei s-a de s-a decis să fie împotriva acestei recunoșteri și este în curs de a calcula anumite taxe pentru practicile anti-dumping. Aveți um, niște o metodologie pentru măsurile anti-dumping și dacă au existat consultări cu principalii parteneri, Statele Unite, Europa, pentru a decide cum anume să fie tratată chestiunea în contextul OMC. Si, merci beaucoup. Alors... Mulțumesc. În primul rând, doar pentru că criticăm un acord de liber schimb, înseamnă că nu iubim pe canadieni. Bun, acum uh, criticăm și negocierile cu Statele Unite, asta nu înseamnă că nu ne plac Statele Unite. Nu, deloc. Uh, este un lucru pe care trebuie să-l spunem, pentru că uneori când avem uh, un spirit critic, impresia pe care o dăm este că ne opunem unei națiuni, dar de fapt nu stau așa lucrurile. Eu am câteva întrebări concrete de adresat, care se alătură celor venite din partea lui Jadou cu privire la ICS. Acum sunt foarte multe critici în Europa, mai ales din partea judecătorilor și magistraților germani care spun că dispozitivul acesta nu reprezintă un, o instanță internațională și dumneavoastră interpretați lucrurile la fel și uh, tot legat de ICS aveți dumneavoastră plângeri, canadienii, aveți plângeri referitoare la justiția europeană care ar putea să justifice nevoia de a avea un astfel de sistem. Și concret, care ar fi plângerile dumneavoastră legate de justiția europeană care să justifice a acest sistem de arbitraj. A doua întrebare este legată de legătura noastră cu Europa. Într-adevăr, suntem foarte apropiați când vine vorba de standarde, dar spune că sunteți mai degrabă mai apropiați de Statele Unite. Peste 40.000 de companii aeriene, companii americane se află acum pe teritoriul canadian. E un lucru foarte important. Vă gândiți nu cumva că um, acest CETA ar putea să fie o parte deschisă pentru aceste companii aeriene care ar putea să beneficieze de uh, acordul acesta între Canada și Europa. Apoi, spuneți că acordul acesta ar reprezenta un model. Eu am foarte multe critici de adresat acestui acord. În primul rând, e vorba de abordarea cu acele liste pozitive sau negative. La nivel de OMC s-a lucrat până acum cu liste pozitive, adică nu se liberalizează nimic decât dacă ați hotărât împreună cu un uh, guvern uh, conservator să lucrați cu liste negative, adică liberalizăm tot, mai puțin un model pe care eu nu-l apăr. De ce îl apărați dumneavoastră când e vorba de liberalizare? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Josetan, mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru discurs, doamna ministru. Mă bucur foarte mult să vă văd aici, la Bruxelles, după ce și noi am călătorit la Ottawa și uh, știu că și Marice a spus uh, că vă mulțumim în numele delegației, vă mulțumim încă o dată pentru sprijinul folosit uh, de toți colegii, inclusiv dumneavoastră, după atacurile de la Bruxelles. A fost destul de neplăcut să ne afli departe de casă în acele momente eurodeputații care s-au aflat în acea delegație sau cei care au uh, participat la reuniunile pe care le-am avut, adică marea parte, probabil că știu deja că sunteți foarte energică, foarte entuziastă și foarte hotărâtă să meargă mai departe CETA, să fie ratificat dar mm, alții în Uniunea Europeană și chiar și în Canada au o perspectivă foarte diferită. Și am ascultat uh, în Europa preocupări legate de serviciile publice, de aceste dispoziții revizite privind uh, ICS, o serie de alte probleme care, uh, de fapt, se regăsesc de partea cealaltă a Atlantic, Atlanticului, pentru că noi ne-am întâlnit cu societatea civilă din Canada și cu sindicatele de acolo și asta au confirmat și partenerii din Europa. Dar sunt anumite elemente din CETA care reprezintă o preocupare mai mare pe partea canadiană și ar fi interesant să vedem care este punctul de vedere aici, punctul dumneavoastră, pentru că vrem să vedem dacă într-adevăr există un echilibru. De exemplu, um, extinderea termenelor privind brevetele pentru medicamente, lucru care poate să um, fie în beneficiu unor companii farmaceutice mari, dar poate nu la fel de bun pentru pacienții canadieni care se bazează pe medicamente generice. Bun, înțeles că aveți un sistem uh, național de sănătate, dar nu aveți un sistem farmaceutic uh, național. E vorba de societate care îmbătrânește. Nu cumva e o preocupare pentru dumneavoastră, pentru publicul canadian? Să nu depășiți. Domnul Fenol, vă mulțumesc foarte mult bun venit, în primul rând. Nu ar trebui, de fapt, să fie ceva fantastic faptul că Europa și Canada reușesc să se înțeleagă, pentru că dacă Uniunea Europeană nu a reușit să fie de acord cu Canada și invers, atunci cu cine mai putea până la urmă să ajungem la un acord? Într-adevăr, acest acord chiar um, stabilește niște standarde pentru um, acordurile comerciale în general. Uh, e un lucru care mă îngrijorează, dar nu în acord, ci în modul în care a fost desfășurat spre final. Și Emma a menționat acest uh, punct, pentru că cred că um, au fost multe aspecte care i-au dus pe negociatori bun să ajungă la un acord, să strângă mâna și apoi, până la urmă, au făcut o, examinare juridică și a trebuit să revizuiască anumite lucruri. Deci unele lucruri par imposibile până când devin posibile, dar eu am auzit mulți reprezentanți canadieni care au spus nu reparați ceva care nu e rupt, nu lăsați lucrurile în seama unor lucruri necunoscute și după aceea pare să răscândit. Cred că acest lucru are un impact negativ Considerăm că această revizuire juridică a fost un aspect negativ. Eu chiar sper că companiile americane vor folosi acest acord uh, pentru a-și furniza serviciile în Europa. Dacă ele sunt dispuse să îndeplinească standardele înalte, um, atunci cred că ar fi bine să proiectăm acest lucru și în Statele Unite, dar eu cred că CETA merge mult dincolo de NAFTA. Poate puteți să ne explicați dumneavoastră câteva dintre diferențele între cele două acorduri. Mulțumesc. Nu știu. Ich freue mich, dass Sie Mulțumesc, doamnă ministru. Mă bucur că sunteți aici, ați dat curs acestei invitații, pentru că acest lucru demonstrează că între Canada și Europa există relații excelente, care sunt foarte importante. Cu toate acestea, avem în ansamblu o problemă destul de mare, pentru că adoptarea acestui acord vine într-un moment în care se discută și o altă tematică care a, s-a adăugat după negocierile principale pe marginea acestui acord. Și sigur că există și în acest acord câteva elemente care sunt foarte controversate în Europa, care nu vor fi atât de ușor de aplicat în practică. Este vorba de protecția investitorilor și noul sistem generează multe întrebări în sensul în care chiar avem oare nevoie de curs de arbitraj în uh, state cu sisteme de justiție dezvoltate și dacă în ceea ce privește sistemele publice, clauze de, de genul standstill sunt necesare și, sau alte chestiuni precum standardele OIM. Eu aș dori să adaug o întrebare de principiu, pentru că știu că datorită bunelor relații pe care le avem cu Canada și pe care vrem să le păstrăm, Aș dori să știu dacă, în opinia dumneavoastră, ar putea sau sunt de dorit niște completări sau clarificări la acest text, pentru că în forma actuală cred că anumite pasaje pentru mulți nu vor fi acceptabile. Vă întreb așadar dacă există această disponibilitate de principiu, contextul fiind uh, discuțiile critice care au apărut în uh, Europa după ce temele centrale ale acordului fuseseră deja negociate. Mulțumesc, Carolin. Mulțumesc, bun venit, doamnă ministru. Mă bucură faptul că ați făcut această călătorie lungă din Canada până la noi. Într-adevăr, și noi uh, vedem probleme în anumite domenii și că trebuie să luăm în serios grijorările cetățenilor. Câteva îmbunătățiri la capitolul ISDS au fost operate, un prim pas. Um, doamna Malmström în februarie a mai făcut trimitere la anumite capitole și vă întreb și eu, Parlamentul European până la urmă decide doar cu da și nu Vă întreb așadar dacă credeți că mai există și o a treia cale și anume de a redeschide capitole care pun îngrijorări și mm, astfel încât să nu trebuiască să ne decidem doar cu da sau nu în Parlamentul European. Mulțumesc, uh, domnule președinte, bună ziua. Doamnă ministru, vă felicit și eu că ați venit aici, chiar dacă n-am fost în delegația din Canada. Și eu uh, pot să vă spun că mi-ați transmis energie și curaj și hotărâre și eu mă ocup de egalitate dintre bărbați și femei pe partea socialistă și mă bucur foarte mult că Canada are în sfârșit un uh, guvern paritar și sper că uh, acest lucru ne va ajuta că perspectiva de gen într-un ambit multilateral să aibă o, o relevanță din ce în ce mai mare și un impact din ce în ce mai mare. Am o întrebare foarte concretă. În um, contextul actual al relațiilor uh, comerciale internaționale, tocmai s-au încheiat negocierile uh, cu Canada la nivel tehnic, negociem uh, un acord cu Statele Unite, se mai negociază modernizarea acordului cu Mexic. Cum credeți dumneavoastră că progresele pe care le facem în aceste diferite uh, acorduri ar putea să afecteze uh, acordul cu Canada și ce am putea să facem având în vedere că aceste acorduri ar putea să reglementeze și mai mult. O foarte scurtă întrebare din partea lui Victor. Mulțumesc foarte mult. Doamnă ministru, după cum știți, este o problemă, o mică problemă de ordin tehnic, dar sper că va fi abordată. Guvernul român și Parlamentul român au o atitudine pozitivă față de procesul de ratificare și delegația mea are un angajament de plin. Oare credeți că Canada ar putea să ia o altă decizie în ceea ce privește regimul vizelor uh, pentru români și bulgari, pentru că aceste, această temă are greutate în uh, decizia de ratificare? Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Um, mulțumesc. Cât timp am la dispoziție? 10-15 minute. Bun, au fost o mulțime de întrebări. Președintele va trebui să plece, asta e problema. Nu putem să-l lăsăm să aștepte. În primul rând aș dori să mulțumesc uh, tuturor pentru faptul că sunteți atât de implicați în această dezbatere. Mulțumesc pentru prezență. Eu am fost uh, uimită în toate contactele mele cu eurodeputați de faptul că sunteți atât de bine informați cu privire la acest acord. Probabil că nu voi reuși să ofer un răspuns pentru fiecare întrebare, pentru că au fost foarte multe, dar voi încerca să mă concentrez asupra principalelor teme și dacă vreuna dintre întrebări nu își va găsi răspunsul, îl întreb uh, pe Dan Costela dacă mai poate să aștepte um, deci Dan Costel este ambasadorul nostru pe lângă Uniunea Europeană și dânsul vă poate sta la dispoziție pentru că este o temă importantă pentru noi și vreau ca reprezentanții Canadei să vă stea la dispoziție. Îmi cer scuze pentru faptul că am uitat să-l introduc pe Stephen Hewell, negociatorul șef pentru Canada. N-am făcut-o de la bun început, încă o dată scuze. Și Mauro, din uh, partea dumneavoastră ca negociator uh, șef. Uh, mă bucur să vă cunosc în sfârșit. Am auzit multe. Pe lângă grupul din partea guvernului canadian, cred că mai sunt și alți canadieni în sală. Și cred că și anumiți fermieri canadieni sunt în sală. Vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți această dezbatere. Acum revenind la teme. Am să încep uh, să discut despre o chestiune mai generală pe care ați abordat-o mai mulți dintre dumneavoastră. Cred că se impune să spunem de la bun început următorul lucru. Uneori, când canadienii dialoghează în Europa, se dorește un tete a tete dar se transformă într-un menaj a trois. Haideți să nu facem și din, dialog, din dialogul nostru acest lucru. Mă unul din principalele principii ale Uniunii Europene este respectul și înțelegerea față de suveranitatea statelor naționale din interiorul Uniunii. Canada este un stat independent, sărbătorim la anul 150 de ani de existență, avem o istorie lungă de a lua decizii la nivel internațional, nu doar în chestiuni care țin de politica comercială. Vi l-am prezentat pe Dan Costello, ambasadorul nostru la Uniunea Europeană. Mă simt foarte apropiată față de dânsul pentru că Dânsul a fost reprezentantul circumscripției electorale pe care am preluat-o ulterior eu și a luat și o decizie majoră, aceea de a nu se alătura războiului din Irak. Și același lucru se poate spune și de acordurile internaționale. E vorba de un acord între Canada și UE și nu între alte părți. Eu sunt ministru pentru comerț internațional în Canada și vreau să respectați faptul că venim în fața dumneavoastră ca un stat independent, cel de 11-lea stat din lume ca putere și forță și aș dori să văd că ne vorbiți cu același respect care, cu care o facem noi. Au fost o mulțime de întrebări legate de capitolul de investiții. Și câteva întrebări, cred că din partea dreaptă, cu privire la necesitatea acestor modificări pentru capitolul de investiții sau dacă ar trebui să venim în îngrijorarea uh, în întâmpinarea preocupărilor uh, cetățenilor în ceea ce privește investițiile sau dacă avem nevoie de un astfel de capitol până la urmă. Vreau să spun că sunt uh, pe fond pentru acest capitol de investiție agreat între Canada și Uniunea Europeană. Este unic în felul său. Uh, un prim astfel de capitol la nivel internațional și de aceea haideți să-l uh, punem și în practică. De ce avem nevoie de un astfel de capitol? În primul rând, pentru că vă pricepeți la acorduri internaționale și dumneavoastră ați inventat, de fapt, această idee. De fapt, Bern și compatrioții uh, săi uh, care au inventat această idee a unui capitol de investiții. Tratatele comerciale nu sunt întotdeauna în uh, ansamblul lor în jurisdicția unui stat membru. Avem așadar un tratat între UE și Canada și avem nevoie de o autoritate care să aibă competența să decidă anumite plângeri în baza respectivului tratat. O, o curte națională n-ar putea să dea o decizie cu privire la orice aspect dintr-un astfel de tratat. Canada are multă experiență în ceea ce privește activitatea la OMC. Am fost implicați în înființarea Organizației Mondiale a Comerțului și am fost și utilizatori activ a <clears throat> mecanismului de soluționarea litigiilor. Ehm, cel mai mare volum comercial îl avem cu Statele Unite, care sunt un bun partener, dar uneori pot fi și un partener foarte strict și puternic și avem dispute comerciale chiar și cu Statele Unite, când a trebuit să apărăm uh, companii comerciale. Problema este că la nivel de OMC avem un sistem de soluționare a litigilor de la stat la stat. Și e bine că există așa, că se poate ridica la nivel statal un astfel de litigiu, dar astfel se ajunge la o dispută politizată. Ca ministru al comerțului vă pot spune că nu orice dispută comercială trebuie să devină o chestiune politică. Asta nu este în beneficiu uh, statului sau a cetățenilor întotdeauna. Iată de ce cred că este important să existe un capitol de investiții. Acum, vis-a-vis -vis de acest capitol pe fond, de ce guvernul nostru progresist îl susține? În primul rând, dreptul de a reglementa, care este ancorat în acest capitol de investiții mai mult decât în orice alt capitol similar care există și care spune explicit că pierderea de profit sau venituri nerealizate nu este cauză pentru a recurge la capitolul de investiții și dreptul de a schimba regimuri de subvenții nu duce automat la posibilitatea de a recurge la capitolul de investiții. Acordul mai specifică în mod explicit că momente de soluționare a unor probleme legate de datorii și n-aș putea spune că băncile noastre din Canada n-ar fi avut nevoie uneori, deci aici există preocupări și în acest acord se spune clar că această rezoluție datoriilor nu face obiectul capitolului de investiții. A existat preocupări în trecut ă, care se spunea că capitolul de investiții s-ar putea să împiedice uh, readucerea sub tutela statului a unui domeniu care a fost privatizat în trecut și nu este cazul. Iată, există niște preocupări care persistă de pe urmă vechiului mecanism de soluționare a disputelor, dar vreau să vă asigur că dreptul unor guverne democratice de a, de, de a reglementa este pe deplin ancorat în acest tratat comercial. Un al doilea lucru, și au fost câteva trimiteri la acest lucru, se referă la procesul de arbitraj care este creat prin acest acord. Și aici vreau să spun că creăm ceva împreună care este extraordinar. Ceva care nu mai există în altă parte. În noul proces de arbitraj pe care îl prevedem, avem juriști care nu practică în domeniul legislației comerciale și vor fi aleși aleatoriu și nu de către părțile implicate. Iată un alt element cheie. Și apoi va mai exista și o procedură de recurs printr-un alt organism. Îmi dau seama că există oameni aici în sală, așa cum există și în Canada, deși trebuie să vă asigur că Parlamentul nostru susține uh, pe deplin acest uh, acord. Dar există și persoane care sunt complet împotriva acordurilor comerciale. Punct și de aceea eu mi-aș dori ca Parlamentul dumneavoastră să uh, susțină cu unanimitate acest acord, pentru că cei care susțin comerțul și susțin acordul progresiste, trebuie să vă spun că un acord mai bun, de un acord mai bun nu o să vă aveți parte și va fi și un precedent important pentru <clears throat> astfel de acorduri comerciale moderne de tip progresist. Și dacă capitolul de investiții uh, se dorește a fi îmbunătățit, doar a vorbi despre el nu ajută, despre acest lucru nu ajută. Chiar trebuie să discutați cu cineva care să îl pună și în practică. David întreba despre OIM și partea cu dreptul muncii. Prin acest acord creăm și un fel de organism nou în ceea ce privește dreptul muncii. Colegii noștri din Germania au poate mai multă experiență în acest domeniu. Canada, în practică, deja se ridică la nivelul convențiilor OIM și aici aș dori să subliniez rolul special al guvernului meu. Noi credem în sindicate și două din legile noi pe care le-am adoptat în primele cinci luni retrăgeau măsuri care se, um, care se refereau la restricționarea negocierilor colective de muncă. De, asemenea, de asemenea, am ratificat deja șapte din convențiile OIM și suntem în curs de a ratifica și pe a opta și țări cu care facem comerț au făcut asta doar în cazul unui număr de două din opt doar ca să vedeți despre ce vorbim. Și aș dori să mă refer și la întrebarea formulată de colegul din România, dar și se referă și la Bulgaria, dar dumneavoastră ați pus întrebarea. Nu știu dacă voi putea oferi un răspuns în ceea ce privește China, mai ales că reprezintă districtul cel mai italian din Canada și pentru oamenii pe care îi reprezint este onoare să le spun că am discutat cu o deputată italiană în Parlamentul European. Revenind însă la problema cu România și Bulgaria. După cum știți, în parteneriatul nostru strategic ne-am angajat să oferim un regim de liberalizat de vize pentru Bulgaria și România. Este un angajament serios la care s-a angajat guvernul Canadei. Știm că nu am ajuns încă la acel moment. Se lucrează și după cum știți, au existat întâlniri de lucru pe această temă și le vom duce mai departe. După cum știți, sunt ministru al comerțului și nu ministru în domeniul migrației, pentru că este dosarul lui, dar vă promit că voi transmite mai departe această îngrijorare uh, din partea dumneavoastră colegilor de resort just have one sentence. I want to tell one last story, okay? <laughs> Um, I want to conclude on a positive note, which is to... Vreau să închei într-o notă pozitivă. Mulți dintre dumneavoastră au exprimat un lucru la care subscriu și eu. Dacă Europa nu poate încheia un acord cu Canada și Canada nu poate încheia un acord cu Europa, cu cine putem să mai încheiem acorduri? Pe bune! Eu cred că în atâtea părți ale lumii există preocupări în ceea ce privește etica instituțiilor guvernamentale. Și eu cred că acest uh, acord poleit cu aur între Europa și Canada, care împărtășesc atâtea valori comune și care stipulează la nivel internațional o serie întreagă de clauze moderne și progresiste trebuie să fie susținut cu majoritate și de dumneavoastră. Sper în acest lucru. Doamnă ministru, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru răspunsurile oferite. În faimosul film Casa Blanca apare la un moment dat uh, fraza renumită Iată este începutul unei faimoase prietenii. Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Dragi colegi, vă rog acum să vă reluați locurile. Trecem acum la punctul numărul 10 de pe ordinea noastră de zi, asistența macrofinanțară pentru Tunisia. Am mai vorbit noi despre acest subiect. Uh, între timp însă am fost informați de Comisia FED că o să ne pregătească um, și ea și Comisia de Bugete o, uh, un proiect de aviz, dar nu uh, vreau să intru mai mult în detalii. Ne spune detaliile doamna Mariel de Sarnes. Mulțumesc, domnule președinte. Cum ați reamintit adineaur, am abordat deja acest subiect. Mă auziți? Pot să încep? Vă mulțumesc, domnule președinte, așa cum ați reamintit, deja am tratat această chestiune, toată lumea știe care este situația în Tunisia, n-am să repet eu acum. Am discutat îndelung despre situația extrem de dificilă din Tunisia, atât uh, când am vorbit despre um, acordul de liber schimb, dar și când a fost vorba de măsurile uh, de urgență de Parlamentul nostru în ceea ce privește uh, uleiul de măsline. A fost un context care s-a agravat și de ce se întâmplă în Libia și de recentele atacuri teroriste. Așadar, toată lumea știe că guvernul tunisian a beneficiat de un prim sprijin macrofinanciar de 300 de milioane, că Guvernul tunisian a solicitat să mai beneficieze de un al doilea sprijin de 500 de milioane. Acesta este obiectul uh, propunerii comisiei uh, pe care o discutăm astăzi. Câteva cuvinte despre această propunere. După cum știți, comisia a adus șase amendamente propunerii sale inițiale. Până la urmă, Consiliul și-a dat acordul um, pentru această propunere ca să nu piardă timp um, astfel încât să se poată materializa acest ajutor de care e mare nevoie în Tunisia și cred că e foarte înțelept și noi să ținem cont de acest lucru și să evităm uh, depunerea de amendamente pentru a merge cât se poate de repede. Ce pot să spun așa cu um, um, simpatie că acest uh, document nu poate să creeze un precedent. Nu de fiecare dată când ne cere uh, Comisia, eh, când ne cere să fim rapizi, poate că s-ar putea abține să-și modifice propriul text. Bun, poate că în mod diferit, poate că ar fi fost bine să fie la fel, un adevărat aviz, nu doar o scrisoare, deci poate că în viitor ar trebui să facem lucrurile diferit dacă ne mai confruntăm cu un dosar similar. Apoi, Având în vedere problemele din Tunisia, este evident că acest sprijin macrofinanciar este foarte așteptat de tunisieni. Trebuie să le dăm un răspuns cât se poate de repede pentru a ne asigura că prima tranșă va fi livrată Tunisiei cât se poate de repede, în perioada averii sau poate imediat după. Apoi mai avem și acest acord de liber schimb, dar ce fapt, de fapt ce înseamnă acest parteneriat mai uh, aprofundat uh, pe care îl discutăm acum uh, Um, între Uniunea Europeană și Tunisia, avem și acum o rândă de discuție, e bine și aici aș vrea să se țină cont de faptul că Parlamentul a spus că e vorba de un um, acord asimetric care trebuie să fie negociat cât se poate de democratic și de transparent. Și încă un lucru pe care vreau să-l prezint, am mai vorbit și data trecută când uh, a venit ambasadorul Tunisiei. Știm cu toții că Tunisia este extrem de îndatorată și că bun, e bine să-i uh, împrumuți uh, bani, n-au cerut, trebuie să facem acest lucru, dacă poate trebuie să ne gândim și la soluții mai inovatoare. Pentru că acum există o datorare de 50% din PIB. Da, data trecută am vorbit cu ambasadorul când am avut acel dialog împreună cu dumnealui să ne se gândească la cum, cumva o modificare, o transformare a datoriei sub formă de investiții Uh, acest lucru l-a făcut uh, Franța, l-a făcut Germania, Belgia pe care să facă același lucru. Deci, poate că în viitor am putea să urmăm această pistă care este cumva interesantă și de altfel am să adresez Comisiei o întrebare în acest sens. Iată, domnule președinte, câteva lămuriri suplimentare în acest dosar pe care toată lumea cunoaște foarte bine. Mulțumim foarte mult, doamnă de Sarnez. Acum, raportorii din umbră. Grazie, Presidente. Ma noi mh, mm, condividiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Noi împărtășim formularea prezentată de doamna raportor. Totuși, în numele PPE, aș dori să exprim poate un pic mai bine aprofundarea anumitor aspecte pentru că consider că este important. În primul rând, propunerea Comisiei Europene, așa cum am primit-o, am modificat o parte din textul standard care se utilizează în cazul asistenței macrofinanciare. Aspectele asupra cărora aș dori să mă opresc vizează, în primul rând, articolul 3.1, unde a fost eliminată dispoziția conform căreia Comisia adoptă un protocol de înțelegere care vizează <clears throat> adoptarea unor politici structurale și inclusiv uh, un calendar pentru satisfacerea acestor condiții. Rămân câteva îndoieli cu privire la acest pasaj, în mod logic, dar în lumina faptului că și Consiliul va prezenta amendamente, nu va prezenta amendamente, cred că e util ca nici Parlamentul să nu facă. Vreau să vă reamintesc că în, cu titlul general, extinderea sumelor presupun efectuarea uh, unei serii întregi de politici structurale fără de care nu sunt posibile politici cu impact pe termen lung. Și așa cum a arătat și doamna raportor, cred că regula generală nu trebuie contrazisă de principiu. O altă discuție care a luat naștere în uh, grupul nostru, PPE, se referă la necesitatea de uh, a prevedea, în cazul asistenței macrofinanciare, și posibilitatea ca Tunisia să-și interpreteze mai bine rolul de țară amică și aliată în gestionarea fluxurilor de migrație ilegale, așa cum și alte țări o fac. Împărtășim urgența, disponibilitatea, evaluarea generală dar cred că trebuie subliniate aspecte care, pe de o parte, țin de proceduri care nu pot fi constant depășite și, pe de altă parte, credem că e necesar să se ține cont de faptul că e nevoie și de un răspuns în ceea ce privește parcursul uh, reformelor, dar în special în ceea ce privește gestiunea fluxurilor migratorii. Grazie. Um, ECR is Mr. Loons. You want to take din partea ECR e prezent domnul Lund. Doamna Lund, vreți să interveniți? Susținem raportorul și nu vom depune niciun fel de amendament. Mulțumesc. Mulțumesc pentru GUE. Acum este prevăzut să ia cuvântul domnul Leiac, dar cred că Helmut Scholz prea. our, uh, Din păcat, I forgot my... președintele. Aoleo, Spune președintele, mi-am uitat propriul grup politic, îmi cer scuze. Domnule președinte, nici nu știu cum să înțeleg acest lucru. Dacă începeți să ne uitați, cine mai zici măcar la jumătatea mandatului, ce să mă îngrijorez? Dacă aș merge undeva, nu la PV, m-aș duce, să știți. Dar, serios, cred că suntem cu toții de acord, am mai spus de mai multe ori, că trebuie să multiplicăm gesturile diplomatice, economice față de Tunisia pentru a ajuta această țară concret și durabil. Ajutoarele economice de urgență fac parte din gama de măsuri pe care le avem la dispoziție. Are amintit acest lucru și doamna de Sarnez. Au fost niște măsuri cu privire la uleiul de măsline, care a sugerat niște dezbateri între noi. Apoi, nu prea mai știm ce se întâmplă în acest moment de la începutul zilei ni se spune că ar trebui să ne revizuim modul în care facem, uh, încheiem acorduri de liber schimb. Cred că acest lucru ar trebui să se aplice și în cazul Tunisiei, dar o să revenim în acest sens. Acum vorbim despre acest proiect de asistență uh, financiară de 500 de milioane de euro care trebuie validat de Parlament și uh, să se poată face um, transferul cât se poate de repede. Oricum, trebuie să fie cât se poate de repede. Mă bucur uh, că se reia un concept uh, la care ține mult uh, grupul meu, condiționalitatea democratică. Mm, cred că toată lumea este de acord, dar acum referitor la ce au spus cei de la PPE adinauri, vreau ca Comisia să dea dovadă de flexibilitate vis-a-vis -vis de această condiționalitate economică nu am încredere în cerințele privind reformele, de reforme structurale, macroeconomice. Deja tunisienii se confruntă cu multe probleme și acum le mai dăm și niște obiective de reforme structurale, unde unii dintre noi avem chiar o serie de îndoieli. Și încă un lucru, revin la ce a spus doamna de Sarnez. Asistența macrofinanciară reprezintă un împrumut care ar trebui să fie rambursat. Când ne uităm la îndatorarea Tunisiei în acest moment, care este foarte mare, nu putem uh, să avem acum o, o dezbatere serioasă cu privire la ce am putea să facem, uh, restructurare, reșalonare, pentru că, până la urmă, va fi, dacă nu e flecție la piciorul de lemn. Deci, uh, trebuie să continuăm aceste discuții. Vă mulțumesc foarte mult, că până la urmă ați ținut cont și de mine. Mulțumesc foarte mult, domnule Morel. Helmut. Helmut. Thank you, Mr. Chant. I will pick up the last word. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, continuând uh, uh, cu opinia, continuând opinia colegului meu antevorbitor, susținem și noi nevoia de a găsi o soluție reală pentru situația în care se află Tunisia momentan. Este o perioadă de tranziție foarte dificilă pentru tranziție și suntem conștienți de faptul că orice ajutor financiar este binevenit. Problema cu acest uh, instrument este cea pe care am discutat deja azi dimineața la discuțiile pe marginea revizuirii bugetare. Deci, nu e important doar pentru ce uh, dă Uniunea Europeană niște bani, ci este important și care este, să știm și care este poziția în care beneficiarul primește această uh, sumă. Deci dacă, dacă conferim acești bani, oferim acești bani sub formă de credit, atunci uh, beneficiarul Tunisia va trebui să replătească uh, acești bani. Deci punem într-o situație foarte dificilă Tunisia. Și atunci uh, trebuie ca ajutorul nostru să mandateze, să capaciteze beneficiarul să-și poată replăti datoriile, rambursa datoriile. Așadar, pe termen uh, lung, trebuie să avem în vedere că va fi nevoie de mai mult ajutor financiar și uh, un ajutor financiar cu condiționalități mai puțin severe. Numai că în, pro, în memorandumul de înțelegere și în propunerea uh, Comisiei uh, există, există propuneri foarte, uh, recomandări foarte, foarte concrete cu privire la așa numitele reforme structurale. Dacă ne uităm la cazul Greciei, la cazul altor țări care au primit ajutor financiar, trebuie să știm că aceste condiționalități, într-adevăr, sunt foarte concrete. Și fac referire la o scrisoare a domnului uh, președinte Elmar Brock, președintele AFET, care v-a fost adresată, că momentan uh, ne aștept, uh, așteptăm Ramadanul și după Ramadan va, vi, va urma vacanța de vară. Deci până la Ramadan trebuie să găsim timpul să discutăm toate aceste aspecte. Mulțumesc, domnule Jardou. Je comprends pas bien le... înțeleg că legătura între Ramadan și vacanța de vară la școală Ramadanul nu e o perioadă de vacanță, e altceva. Sunt perfect de acord cu doamna de Sarnez și cu raportul ei cu privire la nevoia de a găsi resursele pentru a ajuta cât se poate de repede și cât se poate de puternic Tunisia. Cred că Europa nu prea s-a ridicat la înălțimea așteptărilor când vine vorba de Tunisia, când a fost vorba de sume, de investiții, mai ales când ne uităm la poziția geografică, când ne uităm că vecinii sunt Libia, Algeria, Sahelul, când vedem încă speranțele încă democratice din Tunisia, în uh, acum în jurul la câtorva milioane de euro în împrumut, deci chiar nu suntem la înălțime. Cred că trebuie să găsim resurse să fim mai generoși. Reamintesc că acest Parlament în 2012 a votat o rezoluție cu privire la datoria contractată în special în perioada dictaturii. Ar fi bine ca Comisia să revină la această rezoluție a Parlamentului European care invita la o revizuire a datoriei uh, tunisiene contractată în ultimele decenii și, de asemenea, um, avem un program uh, nou care este cumva mai flexibil când vine vorba de condiții, dar până la urmă condițiile din, din condițiile femeiului, mai ales când e vorba de măsurile sociale sau umanitare din această țară, chiar nu sunt la înălțimea ceea ce trebuie făcut. Deci, bineînțeles că noi nu o să venim uh, cu amendamente ca să meargă cât se poate de repede, dar încă o dată trebuie să spun că nu ne ridicăm la înălțimea mizelor. Mulțumim foarte mult, domnule Valența. I know that... Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Chair. I will continue. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în italiană. Mille mm, Mulțumesc foarte mult. Vreau să intervin nu doar în calitate de raportor din umbră, dar și în calitate de raport pentru raportul politic pe care îl um, realizez în Comisia FED pe Tunisia. Nu pot fi complet de acord cu cei care m-au precedat în a spune că această susținere convingătoare într-o tranziție democratică la care asistăm în acești ani este dificilă și fragilă și răspunsul din partea noastră trebuie să fie energic și total. Eu cred că au fost uh, puse în aplicare o serie întreagă de instrumente, dar iată că pentru Ucraina, de pildă, nu am făcut aceleași eforturi. Asta, pe de o parte, spunând că e adevărat că în ceea ce privește politica europeană de vecinătate, asistența macrofinanciară în procente este mai ridicată. În ceea ce privește Tunisia, trebuie să ținem cont și de prețurile B, instrumentul IPA și alte forme pentru donatori, astfel încât am fi putut crește impactul ajutorului oferit de noi. De aceea trebuie să abordăm și problema datoriilor, așa cum a spus și colegul Jado, și să relansăm și ideea unui fond de investiții care să stimuleze diversele sectoare economice pentru a combate criza economică și socială. Pentru că dacă nu o facem, atunci pe de o parte expunem, pe de o parte populația și țara uh, retoricii Daesh care ar favoriza recrutarea pentru teroriști și pe de altă parte uh, unui potențial de a regresa spre instaurarea unui regim autoritar, precum cel al lui Ben Ali, dar care pe care o parte din populație o văd ca singura soluție pentru a depăși criza economică. De aceea suntem pe fond pentru acordarea asistenței macrofinanțare financiară, dar care, în opinia noastră, trebuie să facă parte dintr-un plan mai amplu și care să depășească doar aspectele demografice în contextul lumii arabe în general pentru că ar putea deveni un fel de far pentru această zonă geografică. Vom prezenta un amendament asupra unei singure chestiuni. Este vorba de controlul fondurilor uh, alocate și necesitatea de a respecta angajamentele luate care impune și un control și sperăm că nu va fi necesar pentru că în situația de astăzi trebuie să susținem Tunisia și este important de asemenea să și stimulăm administrația locală de acolo să se reformeze aspect esențial pentru a pune în valoare fondurile pe care le alocăm și pentru a depăși criza financiară. Once again, I know we're talking about the... Mulțumesc. Știu că vorbim despre asistența macroeconomică pentru, macrofinanciară pentru Tunisia, dar uh, permiteți-mi să uh, menționez ceva care este doar uh, înrudit cu această temă, nu face parte din ea propriu-zis. Ni s-a solicitat o tranșă suplimentară de 500 de milioane pentru Tunisia. Și asta e bine, dar cred că este mult mai bine dacă pe lângă împrumuturi am crea un mediu aprentorial favorabil achiziției de bunuri și servicii din Tunisia, astfel creând posibilitatea ca ei să vândă, noi să cumpărăm și noi să contribuim prin crearea de locuri de muncă la creșterea economică de acolo. Este mult mai bine decât să le oferim doar niște credite, niște împrumuturi. Uh, este de altfel și o doreanță a producătorilor um, uh, tunisieni. Uh, în special producătorii de fosfat. Între 2005 și 2010, Tunisia exportat către Uniunea Europeană aproape 10 milioane de tone de fosfat. Noi avem nevoie de acest fosfat pentru industria chimică și agroalimentară în toată Uniunea Europeană. Din păcate, însă, din nefericire, Comisia Europeană acum câteva săptămâni a, depus o, a prezentat o propunere nouă privind uh, îngrășămintele cu uh, cerințe și condiționalități foarte stricte în ce privește uh, fosfat, fosfații. Majoritatea fosfaților însă sunt comercializați prin import. Și noua propunere a Comisiei, practic, ar interni, zice, importurile, dintre, între altele, din Tunisia. Deci, pe de-o parte, uh, oferim împrumuturi Tunisiei, pe de altă parte, refuzăm să cumpărăm la rândul nostru ceva ce ei ar putea să ne vândă și de care avem noi nevoie. Nu cred că are prea mult sens. Așadar, uh, aduc la cunoștința raportorului acest uh, lucru și am um, rugat deja comisia noastră să uh, răspundă la această propunere nouă a comisiei privind îngrășămintele cu un aviz, pentru că, iată, măsurile propuse de comisie au impact asupra uh, relațiilor comerciale externe. Da? Pentru că uh, o astfel de prevedere ar contraveni tuturor intereselor. Mulțumesc. Atmos. Victor Boșnearu. În această atmosferă de susținere și de solidaritate, care este foarte importantă sub raport politic, uh, eu propun să ne gândim la ceva mult mai concret. Noul uh, guvern uh, proaspăt legitimat al Tunisiei a solicitat în mod formal băncilor europene să, să-l informeze în legătură cu eventuale conturi ale fostului lider Ben Ali și să le reîntoarcă lor uh, beneficiari, adică poporului tunisian. Nu mă refer la uh, Mossad Fonseca, adică nu la fonduri din uh, Panama, ci vorbim de depozite ale, ale fostului guvern tunisian. Acum s-au rostit multe vorbe frumoase aici, dar este foarte simplă să identifici anumite active și să le reîntorci, să le reorientezi spre beneficiarii reali, adică în legătură, în, în, în locul unor microcredite, putem injecta o bulă de oxigen în mod direct în economia tuneziană, fără să ne coste. Și apoi, pentru a identifica numărul de eh, active eh, care sunt eh, în Arabia Saudită, unde Ben Ali este protejat, constatăm discutăm cu partenerii saudiți numai în termenii care le vindem avioane de luptă. Da. Ai, acolo ar fi mult mai dificil să aflăm aceste active, dar aici este foarte simplu și cred că nu ar trebui să prezentăm să facem. Mulțumesc și cred că următorul interlocutor este reprezentantul Comisiei Europene, domnul Tampano. I will try to react briefly to some of the... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să reacționez uh, pe scurt uh, la comentariile făcute. În ce privește faptul că uh, folosim credite și împrumuturi uh, în loc să restructurăm datorita, datoria existentă a Tunisiei, pot să spun așa că datoria suverană a Tunisiei nu este dramatică. Indicatorii sunt relativ uh, acceptabili uh, și în cifre absolută și în ce privește trendurile. Ultima analiză a Fondului Monetar Internațional confirmă durabilitatea structurii datoriilor suverane țare uh, uh, deocamdată nu îndeplinește condițiile per capita pentru asistența macrofinanciară. Această uh, asistență este prevăzută de regulă pentru țări cu un venit per capita mai mic. Uniunea Europeană a depus eforturi foarte susținute în ultimii 3-4 ani pentru a-și crește asistența prin granturi oferite Tunisiei. Tunisia este uh, Eh, principal beneficiar al eh, programului pentru primăvara arabă, al așa numitei umbrele de salvare, este și țara, de altfel, care a realizat progresele cele mai notabile pe calea democratizării. Deci, eh, și prin BEI și prin alte instrumente, Tunisia a devenit unul din cei mai importanți beneficiari ai asistenței Eh, noastre financiare. Acest lucru se arată și în propunerea Comisiei. În ce privește sugestia doamnei de Sarnes și altor colegi, cu privire la eh, reconversia eh, datoriei Tunisiei în alte, în alte forme, este o posibilitate, dar vă avertizez că trebuie să fim foarte prudenți în această privință, pentru că orice discuție în această fază cu privire la restructurarea datoriilor Tunisiei ar putea să aibă impact uh, foarte uh, mare și negativ asupra uh, condițiilor de acces ale Tunisiei la piețele noastre. Memorandumul explicativ arată foarte clar că țara a reușit anul trecut să Uh, plaseze un miliard de dolari într-o, uh, într-o manieră cât se poate confortabilă. Deci există acces uh, pe piața Tunisiei. În același timp, vreau să vă spun că cu toate că vorbim aici despre împrumuturi, sunt împrumuturi în condiții foarte favorabile deci sunt exact aceleași condiții cu care se împrumută Comisia Europeană pe piețele eh, internaționale de capital. Deci rata dobânzii este foarte mică, mai mică de 1% pentru prima tranșă. Eh, de asemenea, maturitatea eh, granturilor este foarte redusă, de doar 15 ani. Deci este vorba de condiționalități soft care, de asemenea, vin să îmbunătățească mixul de datorii suverane ale Tunisiei. Iată principalele noastre reacții. În ce privește Ramadanul, care a fost și el uh, menționat în scrisoarea uh, Comisiei AFET, nu cred că este o problemă majoră. Noi uh, dorim deja să, să vizităm Tunisia încă de săptămâna viitoare pentru a semna un memorandum de înțelegere. Eu sper că vom avansa, așadar, în următoarele două luni, în negocierile noastre, având ca obiectiv semnarea documentelor finale uh, și în momentul în care colegiuitorii adoptă și ei această propunere. În ce privește flexibilitatea cu privire la programul care se asociază aceste operațiuni, pot să vă spun că am demarat deja prima operațiune cu un maxim de flexibilitate. Dacă examinați, condiționalitățile primei operațiuni, vedeți uh, clar ce intenționează autoritățile să întreprindă aici. Nici nu, nu cred de altfel că condiționalități mult prea laxe ar fi de ajutor pentru Tunisia. Nu va ajuta Tunisia. Uh, Tunisia are momentan deficiențe structurale în economie pe care trebuie să le rezolve. Și dacă nu o va face, atunci asta va fi în detrimentul, în defavoarea țării. Și uh, uh, să înțelegeți că nu există doar frustrări uh, cu privire la regimul politic, ci și vis-a-vis -vis de modelul economic, de sistemul economic și comercial. Economia trebuie să devină mai durabilă și mai echitabilă. Deci noi, împreună cu ceilalți donatori, cu instituțiile internaționale, trebuie să ne asigurăm că această țară nu își uită agenda de reforme structurale. Vreau să-i mulțumesc încă o dată, doamnei de Sarnes, pentru raport și um, în ce privește amenamentele, eh, am înțeles că eh, există o, eh, în amendamentele noastre o abordare care poate fi susținută și Consiliul, astfel încât cu toate amendamentele să ehm, reușim, poate chiar într-un calendar mai ambițios decât cel prevăzut, să adoptăm documentul final. Mulțumesc, doamnă de Sarnes. Merci, monsieur le président. nu e un precedent. Această modificare a textului mi-a făcut plăcere și sper că Comisia a luat ce am spus noi. A fost foarte bine că au spus acest lucru. Acum încheiind această paranteză, trebuie să spun că mi se pare că există o, o convergență mare între ce au spus toți parlamentarii. Toată lumea spune că e o chestiune urgentă și mulțumesc că uh, raportorilor din umbră care au spus că în acest sens nu o să depună uh, amendamente pentru ca lucrurile să se miște repede. Mulțumesc de pe acum tuturor. Apoi toată lumea spune, este unul dintre elementele de solidaritate cele mai importante pe care trebuie să le manifestăm față de Tunisia, pentru că, într-adevăr, acesta are nevoie de sprijinul nostru și ne ajutăm pe noi înși, ne ajutăm Tunisia. Cred că acest punct de vedere este perfect corect și că nu e vorba doar de un acord, de un ajutor macrofinanciar. Cred că ar trebui să mergem mai departe, să arătăm o solidaritate mai mare, apoi când vine vorba de condiționalități, sigur, cea democratică e normal, e respectat, Tunisia a avut o tranziție democratică foarte bună, apoi când vine vorba de condiționalitățile legate de reformele structurale, Comisia a vorbit despre laxism, bun, dar cred că e o diferență între laxism și o abordare inteligentă. Ce trebuie să propunem Comisiei este un sprijin pentru a ajuta să găsească niște perspective pentru viitor. Nu e vorba de doar de dragul reformei. Și nu doar eu spun asta, cred că, bun, chestiunile legate de finanțele publice sunt foarte importante pentru că trebuie o gestionare corectă a resurselor, dar în același timp avem o datorie de a ajuta Tunisia să găsească niște perspective pentru viitor, locuri de muncă, creștere economică, activitate economică. Până la urmă, asta, acesta este sprijinul de care are nevoie Tunisia și aici cred că ar trebui să facem mai multe. Oricum vreau să mulțumesc tuturor eh, celor care s-au exprimat. Thanks a lot. Mulțumim foarte mult. Doamna de Sarnez. Acum trebuie să, amen- să spun că termenul de depunere a amendamentelor este 27 aprilie la ora 12. Votul va avea loc în sesiunea din 23-24 mai. Acum, Uh, avem, îl uh, avem deja pe internet pe ministrul uh, din Ecuador și nu ne-au mai rămas decât șapte minute. Aș uh, sugera să modificăm ordinea de zi, să trecem direct la punctul, uh, la schimbul de opinii cu ministrul uh, Comerțului Exterior din Ecuador și să vorbim despre specificațiile tehnice după aceea Bun venit uh, domnului uh, ministru al Comerțului Exterior din Ecuador. În primul rând, domnule ministru, condoleanțele noastre referitoare la cutremurul puternic de la dumneavoastră din țară. Vă propun să ținem un moment de reculegere pentru victimele acestui cutremur. Thanks a lot. Minister, nevertheless, a very warm welcome. venit pentru Salutăm și delegația dumneavoastră, viceministrul pentru afaceri externe și vicepreședintele Comisiei pentru Dezvoltare Economică, discutăm extinderea acordului cu Columbia și cu Peru. nu Am trimis o delegație în Ecuador acum câteva săptămâni și încercăm să facem presiuni în acest sens și ne pregătim pentru votul care urmează cu privire la aderarea Ecuadorului la acest acord comercial. Apreciez foarte mult prezența dumneavoastră aici pentru a discuta această procedură împreună cu noi și știu că și președinția olandeză este foarte dornică să accelereze procedura. N-am să țin acum un discurs lung. Cum sunteți aici, vă dau deja cuvântul. Muy buenas tardes. Bună ziua. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc, domnule președinte Lange, pentru cuvintele dumneavoastră și Mulțumesc uh, tuturor celor care au ținut acest uh, moment de reculegere. Este o situație foarte dificilă cu care se confruntă în acest prezent țara mea. Aș vrea să încep tocmai prin a mulțumi pentru sprijinul imediat pe care uh, Uniunea Europeană și mai multe state membre l-au trimis țării mele în aceste momente grele, mai ales în această fază um, inițială de, jude- de urgență au uh, primit uh, ajutor în uh, populațiile cele mai afectate de cutremurul de sâmbătă. Ne aflăm în niște um, circunstanțe foarte complexe pentru statul meu, dar în același timp acest lucru arată importanța pe care o acordă guvernul din Ecuador și întreaga mea țară um, acestui um, acord la acordul multipartit în care sunt acum implicate Uniunea Europeană, Columbia și Peru. Am uh, o delegație uh, care îl cuprinde pe vicepreședintele pentru relații externe, dar și mai mulți reprezentanți ai sectorului privat din Ecuador, mai multe organizații ale branșelor, ale producătorilor și um, exportatorilor, dar și reprezentanți ai importatorilor, ai um, celor care cumpără produse din Ecuador, um, importatori europeni. Cu toții coincidem în importanța semnării acestui acord. Pentru început, aș dori să vă împărtășesc câteva date relevante cu privire la progresele semnificative pe care țara mea le-a înregistrat în ultimii ani în ceea ce privește respectarea drepturilor economice și sociale ale populației. În ultimii ani, prin decizia majorității cetățenilor din uh, Ecuador, am ales un model uh, de dezvoltare cu un uh, guvern, un regim politic în care respectarea drepturilor omului, ale cetățeanului, drepturile economice și sociale au o piatră de temelie. Guvern, economia Ecuadorului uh, este una dintre cele care au înregistrat o creștere cea mai, de cele mai mari din America Latină. Între 2010-2015 am avut cam 4% creștere, mai mult decât alte state din uh, uh, regiune, însă, clar, evenimentele de sâmbătă cu tremurul va avea clar efecte negative asupra creșterii noastre, dar mai sunt și alte două elemente externe care ne afectează și mm, și aici am transmis informații foarte uh, multe către funcționarii Comisiei și cu mai mulți membri ai Parlamentului European, desigur. În ultimii ani, în ultimele luni, am avut o scădere uh, semnificativă a prețului uh, petrolului. Um, pentru noi este un element uh, extrem de negativ pentru că petrolul în 2014 a reprezentat 52% din exporturile din Ecuador. Deci am avut o scădere foarte mare a veniturilor um, care tocmai ne-au permis să venim în întâmpinarea nevoilor populației noastre. Un alt uh, moment uh, semnificativ în contextul uh, extern a fost aprecierea dolarului față de majoritatea monedelor din întreaga lume. Ecuador, nu trebuie să uităm, este un, un stat dolarizat, adică folosește ca monedă națională dolarul Statelor Unite. Deci aprecierea dolarului față de alte monede reprezintă provocări mari uh, în concurența pe care o pot reprezenta producătorii noștri pe piețele internaționale. Și trebuie repetat acest lucru cu multă tărie. În Ecuador nu am făcut niciun fel de dumping social. Noi avem niște coduri stricte de respectare a drepturilor um, în domeniul muncii, drepturile de mediu, care bineînțeles că reprezintă costuri de producție mai mari. Și așadar, producția noastră care către export uh, este una de calitate și, bineînțeles, nu poate să concureze cu uh, producția din alte state unde există practici cu care noi nu putem să fim de acord și suntem siguri că nici uh, Europa nu poate să fie de acord. Acum, un obiectiv important al modelului nostru de uh, dezvoltare a fost reducerea sărăciei. De fapt, în Ecuador s-a scăzut uh, sărăcia cu cam 13%. care acum se află undeva la 25%. Iar sărăcia extremă, prima oară în istoria țării noastre, um, are um, procente sub 10%, cam 8% au fost în 2015 asta la o populație de 15 milioane de um, locuitori, ceea ce înseamnă că au ieșit din sărăcie cam 1,5 milioane de ființe umane. Fără nicio îndoială, este unul dintre cele mai mari uh, succese, unul dintre elementele uh, de reușită cele mai importante. Reprezintă, într-adevăr, uh, un motiv pentru care suntem mândri toți ecuadorienii. În plus, această scădere a sărăciei s-a însoțit și de o reducere a inegalităților. Știm cu toții că reducerea inegalităților reprezintă un element esențial al dezvoltării, al uh, traiului bun împreună, care corespunde și filozofiei guvernului din Ecuador și um, această scădere a fost de trei ori mai rapidă decât uh, în celelalte state din America Latină în ultimii ani. Deci acest lucru a fost uh, ca urmare a politicilor țintite ale guvernului. Aceste politici ale guvernului, de asemenea, au um, tratat elemente esențiale, nevoi esențiale ale populației noastre, cum sunt cele legate de sănătate și de educație. Când vine vorba de sănătate, în ultimii ani, de exemplu, în ultimii șapte ani, s-a mărit de două ori, s-a mărit de două ori numărul de îngrijiri uh, medicale în sistemul nostru de sănătate publică, care este gratuit uh, și cheltuielile pe uh, capita, investițiile sociale făcute de statul Ecuador între 2007 și 2015 s-au mărit de patru ori aceste cheltuieli pe cap de locuitor pentru sănătate. La educație, de asemenea, suntem foarte mândri că putem spune că în acest moment Ecuador este statul care um, investește cel mai mult uh, în um, educație um, în uh, comparație cu PIB-ul. Cam 2% din PIB se alocă, ceea ce este mai mult decât um, în toate celelalte state din regiune și în aceeași linie s-a scăzut, s-a diminuat analfabetismul în mod considerabil până acum, în conformitate cu acordurile și convențiile uh, internaționale, analfabetismul practic nu mai există în Ecuador. Dar, dincolo de investițiile sociale, e foarte important să menționăm ce am făcut în țara noastră când vine vorba de dreptul muncii Ecuador a ratificat 61 acorduri are uh, OIM, inclusiv cele 8 convenții de bază. Lucru care nu se întâmplă nici măcar cu toate statele membre ale Uniunii Europene și Ecuador a făcut acest lucru, lucru de care suntem foarte mândri. De asemenea, avem uh, rata de șomaj cea mai scăzută din America Latină. Bun, este adevărat că uh, aceste evenimente externe, aceste șocuri de care vă vorbeam, aprecierea dolarului și scăderea prețului uh, petrolului și evenimentele din aceste zile clar vor avea efecte negative asupra ocupării, asupra muncii. Un element unde suntem foarte mândri când vine vorba de muncă este lupta împotriva muncii în rândul copiilor. În Ecuador, uh, muncii, munca care uh, angajează copiii um, între 5 și 14 la 100, mm, 14 ani s-a redus la 3%, de la 8%. În 2011, Ecuador a fost uh, declarat țară în care nu mai există muncă um, uh, în rândul copiilor, uh, în gropile de gunoi. Nu mai sunt astfel de copii care se, pe care se vezi în aceste locuri unde se aruncă gunoiul. O situație asemănătoare um, este um, valabilă și când e vorba de persoanele cu disabilități în Ecuador. Abia vreo 1300 lucrau în 2009, iar în, 15, în 2015 90.000 de persoane cu disabilități sau cu nevoi specifice care fac parte acum din forța de muncă și care aduc țării noastre, economiei noastre, niște contribuții valoroase și de asemenea um, um, sunt și în folosul uh, căminelor lor, gospodărilor lor. Încă un lucru foarte interesant este recunoașterea și includerea muncii um, domestice neremunerate, adică contribuția esențială a femeilor în gospodărie. Iată, un rol care de obicei nu a fost um, recunoscut de autoritățile naționale, nu a fost contabilizat în producția țării, dar în ultimii ani, ca urmare a legilor aprobate de către adunarea noastră națională, uh, s-a observat creșterea numărului de lucrătoare neremunerate, așa numitele uh, femei uh, care stau la cratiță, să spunem, dar care au contribuit la um, asistența socială, la securitatea socială. Bun, Ecuador este un stat mic, um, conform standardelor din America de Sud, din America Latină, dar suntem mândri că suntem un stat foarte divers. Avem o natură foarte frumoasă, o diversitate umană foarte largă, se vorbesc, se vorbesc în um, Ecuador cam 12 limbi și um, elementele de mediu au reprezentat un factor esențial, inclusiv în uh, justiția noastră. În, uh, justiția noastră. Am uh, făcut conservarea a peste un milion de uh, hectare de păduri prin măsuri de sprijin ale statului uh, din Ecuador și luptăm împotriva deforestării, care a uh, despădurilor, care a scăzut semnificativ uh, față de nivelurile din anii trecuți și care uh, s-a compensat de asemenea um, prin uh, plantarea de noi specii, prin împăduriri. Ecuadorul așadar acum apare ca lider sau cel puțin într-o poziție foarte bună în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Și vă dau o informație foarte interesantă. Anul uh, viitor, în anul viitor, 93% din energia generată în Ecuador va proveni de la centralele hidroelectrice. Nu vom mai arde um, combustibili fosili, um, centralele pe care le avem în prezent vor rămâne ca rezervă, dar 93% din energia generată de Ecuador în anul care urmează va veni direct din natură, direct din resurse regenerabile, cum uh, sunt centralele hidroelectrice. Avem uh, um, proiecte în care consultările cu populația au reprezentat uh, un element esențial. Toate acestea sunt importante, sunt relevante, e important să le transmiți pentru că ne aflăm într-un proces în care vrem să mergem mai departe cu un acord comercial. Deci este foarte important pentru țara mea să aderăm la acest acord comercial. Bineînțeles, sunt avantaje pentru toate părțile. Sunt avantaje pentru întreprinderile europene care vor putea să-și extindă participarea în Ecuador uh, mai mult decât acum, pentru că deja investesc și produc în Ecuador și, desigur, vom uh, păstra un acces la condiții, în condiții asemănătoare cu vecinii noștri pe piața europeană, lucru care este esențial pentru relația care vrem noi să existe uh, între comerțul internațional și dezvoltarea. De fapt, 30% din exporturile Ecuadorului au ca destinație Uniunea Europeană. A, aproape 15% din importurile pe care le facem uh, provin din Uniunea Europeană. Comerțul cu Europa, al țării mele, generează zeci de mii de locuri de muncă. Multe dintre acestea, desigur, în zone rurale și, de asemenea, multe dintre acestea în uh, zone unde gospodările sunt conduse de femei. Avem uh, mai multe uh, activități în care femeile sunt în principal implicate. În 2015 2 miliarde 700 de milioane uh, um, a fost valoarea exporturilor Ecuadorului și acestea vin uh, în special din producția unor uh, micro-întreprinderi sau IMM-uri. Și în plus vrem să stimulăm um, această activitate în continuare. Desigur, vrem să le stimulăm și pe cele mai mari, așa am făcut și până acum și vom face în continuare, însă ne interesează în special sprijinul pentru IMM-uri, pentru că acestea reprezintă elemente care au avantaje foarte mari, efecte foarte pozitive. Două treimi din uh, întreprinderile din Ecuador care exportă uh, înspre Europa sunt uh, micro sau IMM-uri. Pe 16 mai, la ora pe sâmbătă, Ă, am avut cel mai puternic ă, ă, cu tremur din istoria Ecuadorului până în prezent s-au înregistrat peste 500 de decese și pe măsură ce avansăm în acest proces încă mai găsim persoane care au fost Um, afectate și mai descoperim noi decese. Avem de asemenea 1500 de persoane rănite. Chiar uh, de dimineață, la, mă rog, dimineața în Ecuador, la ora 10 în um, uh, Europa mai a fost o reacție, un alt uh, tremur de 6,1 grade, care desigur s-a resimțit uh, în mare parte a țării noastre. Și efectele asupra economiei sunt um, enorme. Președintele Rafael uh, Corea a făcut o, o estimare preliminară spunând că pierdurile vor fi în valoare de miliarde de dolari. Apoi, trebuie să nu uităm că peste 70, 75% din exporturile Ecuadorului provin din uh, zonele care au fost uh, declarate în stare de urgență ca urmare a acestui cutremur. Vorbim aici de domeniul pescuitului, de conservele de ton, de uh, banane, de cacao, de cafea. Și de altfel, unele dintre persoanele uh, din această seară cunosc țara mea și știu că în regiunile acestea se produc uh, 86% din produsele provenite uh, din pescuit, conservele, um, de care jumătate ajung pe piețele europene. Însă, în ciuda circumstanțelor pe care, um, um, cu care ne confruntăm, am optat să uh, facem în continuare această călătorie. Suntem aici pentru a ne reafirma angajamentul față de procesul de aderare la acest acord multipartit din păcate, având în vedere contextul din Ecuador, uh, trebuie să ținem cont uh, de faptul că na, viața continuă și noi uh, tocmai de aceea am venit să onorăm această invitație, dar vrem să fie clar că prin aceasta noi vrem să ne manifestăm interesul um, și angajamentul pe care îl are statul meu pentru ca acest proces să meargă mai departe dorim uh, să să încheiem un proces care a luat uh, ceva vreme, uh, aderarea la acest um, acord multipartit și ne dăm seama că um, termenii, termenele sunt scurte și am primit semne de bunăvoință de la multe instanțe din Europeană și suntem siguri că înainte de 31 decembrie chiar vom putea să avem acest uh, acord comercial uh, care să fie deja în vigoare. Va putea să um, intre în vigoare, să fie semnat și să intre în vigoare până la încheierea anului. Noi ne reafirmăm interesul nostru pentru a trece cât se poate de repede la uh, ratificarea acestui, la semnarea și punerea în vigoare acestui acord. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare a situației din țara noastră. și sperăm că acest acord uh, va fi încheiat cât se poate de repede. Dau în primul rând cuvântul raportorului nostru permanent, domnul Fisescu. Yeah, Schulz, Ok, Mr. Schulz, we have two. Domnul Scholz, mai întâi avem uh, doi raportori, așa că Începutul va face Helmut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru această informare foarte detaliată. Având deja ocazia, am făcut deja o informare a vizitei pe care am făcut împreună cu domnul Fisas în țara dumneavoastră, asta cu ocazia ultimei reuniuni de com- a comisiei noastre. Noi suntem conștienți de faptul că Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru a susține Ecuadorul într-această situație extrem de gravă și, așa cum uh, am mai spus, în această comisie suntem de partea dumneavoastră și, în plus, față de toate negocierile și acordurile uh, care ar putea fi încheiate, trebuie să existe disponibilitatea din partea Uniunii Europene de a acorda susținere directă, dacă va fi necesar. Revenind însă la vizita noastră și la chestiunea de fond, s-a ajuns la un acord, acum o lună, în, la Quito, că cea mai bună soluție ar fi ca dumneavoastră să explicați uh, Parlamentului European care sunt evoluțiile socioeconomice din țara dumneavoastră, ceea ce ați și făcut acum, oferind o descriere impresionantă a situației și a evoluțiilor pe care le-ați parcurs. În plus, aș mai sublinia că în cursul vizitei noastre am avut ocazia să ne întâlnim cu mulți miniștri din guvernul dumneavoastră, dar nu numai, ci și cu parlamentari și suntem foarte recunoscători uh, pentru faptul că vicepreședintele Comisiei pentru Comerț din Parlamentul dumneavoastră se află aici. În plus, am avut întâlniri și cu sectorul de afaceri, atât cu companii mai mari, cât și cu IMM-uri care se axează pe solidaritate și dezvoltarea socială din țara dumneavoastră. Am avut întâlniri cu reprezentanți ai populațiilor indigene, schimburi de opinii cu reprezentanți ai sindicatelor. Deci ne-am putut contura un tablou de ansamblu a situației și ceea ce ne-a făcut uh, să recomandăm uh, continuarea acestui proces de aderare la uh, acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre și Columbia și Peru. Și noi va trebui acum să vedem dacă condițiile suplimentare care a fost stabilit în acest acord vine să dea un răspuns la așteptările ambelor părți. Eu cred că vom putea găsi un răspuns și că vom putea găsi, vom avea ocazia să avem un document final cât de curând pentru a ajunge la ratificare sau respectiv la procedura de de aprobare, așa cum este prevăzută conform competențelor Parlamentului. Eu cred că și Consiliul uh, este conștient de provocările pe care le-ați descris și Uniunea Europeană cred că trebuie să aibă o contribuție importantă la, o ratifica, la un proces de ratificare lin, care se desfășoare fără probleme. Am ascultat însă și voci critice care n-au neapărat încredere în uh, acordurile de liber schimb pe termen lung, însă pe termen scurt n-am auzit pe nimeni care să pună asta sub semnul întrebării și am auzit uh, fall of the oil price to find a... situația de la fața locului în condițiile și prețului scăzut al petrolului și uh, necesitatea de a o lua pe un drum sustenabil al stabilizării și din perspectiva resurselor energetice și aici Uniunea Europeană poate să vă fie partener. În fine, în calitate de raportor pentru acest proces de aderare și a procedurii de acord din partea Parlamentului, ceea ce privește aderarea la acordul UE cu Columbia și Peru, constatăm că ați făcut progrese care încă lipsesc în alte țări din regiune. Și aici sper că îndeplinind toate solicitările și aspectele legate de acest proces de ratificare, veți putea de asemenea să dați un răspuns și la alte așteptări din partea Parlamentului European. Exact. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Fisas. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată că vă aflați aici în aceste momente atât de grele prin care trece acest stat prieten, Ecuador. transmite toate sentimentele noastre de solidaritate și de prietenie cu poporul Ecuadorului, Ecuadorului care bun, trece prin aceste momente foarte grele, având în vedere numărul mare de victime pe care l-a cauzat acest cutremur. Sigur că sunt perfect de acord cu cele spuse de colegul meu, Helmut Scholz. Vreau să mulțumesc pentru primirea foarte frumoasă pe care am avut-o la Quito din partea guvernului din Ecuador, vicepreședintelui, mai mulți miniștri, colegii, să spunem, din Parlamentul Ecuadorului. Am avut și reuniuni din uh, societatea civilă. Dar acum, foarte pe scurt, poate să le reamintesc unor colegi care este situația în care se găsește acordul acum. Acest acord între Uniunea Europeană și Ecuador. Vreau să insist că pe 31 decembrie 2014 s-a finalizat acordul uh, GSP Plus și Ecuadorul și-a exprimat intenția de a lua parte la acordul um, împreună cu Uniunea Europeană, Columbia și Peru. Am, um, am semnat un acord punte, să spunem, pentru a permite ducerea la bun sfârșit a acestui acord. Se pare că, ar părea că doi ani um, e o perioadă lungă, dar au trecut repede și au fost dificultăți și cu celelalte state andine. N-a fost mereu ușor să negociezi, pentru că, bineînțeles, e nevoie de acord nu doar din partea Uniunii Europene, ci și din partea Columbiei și Perului. În sfârșit s-a ajuns la un acord din partea tuturor acestor state și în acest moment acordul uh, respectiv se află în mâinile Comisiei. În mod normal, are un termen obișnuit de cam patru luni pentru a se finaliza traducerile și pentru a se face diferitele proceduri juridice. Evident este faptul că acest termen este destul de amplu, pentru că dar nu ar putea să permită Parlamentului să aprobe um, semnarea înainte de ultima dată sesiune în decembrie. Um, având în vedere ce se întâmplă în Ecuador, cred că ar fi Mm, foarte bine ca acest uh, termen să fie scurtat. E esențial, așa cum a spus și colegul Herman Scholz și uh, împreună cu președintele Bernd Lange, am scris uh, o scrisoare președinției olandeze solicitând din partea acestei comisii și din partea Parlamentului să se reducă aceste termene cât se poate de mult pentru a putea urma procesul normal și pentru ca Parlamentul târziu să aprobe acest acord. Pentru că în ziua următoare acesta ar intra în vigoare. Dacă nu s-ar întâmpla acest lucru, știm ce prejudicii ar avea Ecuadorul. Ar fi foarte mari prejudiciile. Mai ales având în vedere aceste, vedere aceste circunstanțe grele ale cutremurului și pagubele, pierderile umane, dar și materiale și având în vedere um, faptul că exporturile către Uniunea Europeană sunt uh, foarte însemnate, dacă nu ar intra în vigoare, uh, s-ar, ar trebui să se plătească taxe vamale și uh, mulți dintre actorii implicați ne-au spus că ar, ar fi foarte greu pentru ei. Sunt zone de coastă foarte vulnerabile, cu o implicare feminină foarte mare. Sunt multe mame singure care ar avea de, ar avea de pierdut din acest lucru, deci trebuie să facem um, astfel încât acordul să poată intra în vigoare până la finalul anului. În plus, acesta are și o serie de um, avantaje și în alte zone. Economia Ecuadorului se bazează mult pe um, exportul de materii prime, știm că a scăzut prețul petrolului și, de asemenea, mm, faptul că a crescut um, doralul a, a adus grave prejudicii Ecuadorului, mai ales față de statele vecine care nu sunt dolarizate. Acordul va ajuta la stimularea industriei manufacturiere ceea ce contribuie foarte mult în progresul Ecuatorului, Ecuadorului. Și cred că nu trebuie doar să fim pentru aprobarea acestui acord, pentru că acest lucru deja se bucură de majoritate, dar trebuie să insistăm ca termenele acestea să se scurteze pentru a putea semna până la finalul anului. Nu depinde de noi acum depinde de comisie, dar știm că au fost contacte cu Consiliul și reacțiile au fost favorabile pentru a reuși um, acest lucru. E foarte important pentru noi în aceste momente. Încă o dată vă mulțumesc uh, pentru prezență, mai ales în aceste momente foarte grele. Vă mulțumim că ați făcut efortul de a vă deplasa până aici la invitația noastră uh, când am venit la Quito acum câteva săptămâni. Say something. Mulțumesc, domnule Sari. Doriți să adăugați ceva? Da, foarte succint, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată bun venit, domnule ministru. Am avut ocazia deja să avem un schimb de opinie astăzi și încă o dată v-aș ruga să acceptați condoleanțele noastre pentru tragedia care a lovit țara dumneavoastră și v-aș ruga să transmiteți acest lucru și familiilor victimelor. Chestiunea pe care o dezbatem aici, sau în această chestiune, vreau să vă asigur că susținem pe deplin aderarea Ecuadorului acest acord încheiat de noi cu Columbia și Peru, pentru că considerăm că va Um, ajuta în a extinde relațiile comerciale și volumul de comerț de ambele părți și va funcționa ca un fel de motor pentru dezvoltarea socială și economică în țara dumneavoastră. Credem că toate aspectele și detaliile tehnice ale ratificării la nivel european pot fi soluționate și, de asemenea, cred că vom reuși să rezolvăm aceste lucruri și acordul va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2016. Vedeți așadar că și în rândul colegilor există un uh, consens uh, din ce în ce mai mare între grupurile politice în sensul în care suntem hotărâți să facem cât se poate de mult și de rapid pentru a îndepărta orice posibile obstacole în acest sens. Vă asigur încă o dată, în calitate de reprezentant al grupului ECR, cel de-al treilea grup ca mărime din Parlamentul European, suntem uh, dispuși să ne îndeplinim misiunea și să contribuim astfel la succesul reciproc și de a evita orice amânare care ar ar putea apăra în aceste schimburi comerciale între țara noastră și Uniunea Europeană. Și cred că cu susținerea și a celorlalte, a celorlalți colegi vom putea face acest lucru. Mulțumesc, Keller. Mulțumesc și vă rog să acceptați și în uh, numele grupului meu condoleanțele datorate tragicului eveniment. Și așa cum spunea și Helmut, cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a vă ajută. În ceea ce privește acordul comercial, grupul uh, meu are o atitudine mai degrabă critică, la fel și față de acordul cu Columbia și Peru. Ce punem noi sub semnul întrebării este dacă chiar ajută la dezvoltarea socială și economică, pentru că din câte am înțeles, înainte Ecuadorul spunea că nu uh, susține dezvoltarea economică și socială un astfel de acord, dar după care guvernul s-a răscândit. Ne puteți spune ce a dus la această schimbare de opinie? Și dacă acum considerați că într-adevăr va fi în favoarea dezvoltării sociale și economice, pentru că sigur comerțul poate fi un catalizator aici, dar nu prea văd cum acordul în speță cu Columbia și Peru poate duce la realizarea acestui deziderat. Cu Columbia poate că volumele comerciale au uh, crescut, dar uh, pe bucată valorile au scăzut, ceea ce mi se pare oarecum contradictoriu în ceea ce privește obiectivele sociale și și de creștere economică. Asta m-ar interesa, schimbarea dumneavoastră de perspectivă în această privință. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule ministru. Mulțumesc pentru că a venit aici și la fel ca și antevorbitorii mei, vreau să încep prin a vă transmite condoleanțele cele mai sincere pentru tot ce s-a întâmplat uh, în urmarea cutremurului și să știți că vă bucurați de toată colaborarea acestui Parlament și de asemenea și de cea a Guvernului Spaniol. Cât despre acord, cred că da, există o dorință majoritară de a avea o intrare în vigoare până la sfârșitul anului acestui acord și grupul nostru va lucra în mod activ uh, către atingerea acestui obiectiv Vreau totuși să vă reamintesc că în rezoluția pe care am aprobat-o aici în Parlament am pus accentul pe planul de acțiune și pe toate acele măsuri care însoțesc acordul comercial pentru ca acesta să fie un instrument de sprijin pentru dezvoltarea durabilă și pentru progresul în um, apărarea drepturilor sociale, ale muncii și de mediu. Acum, um, pe lângă aceste progrese din țara dumneavoastră. Am uh, primit niște informații care mă îngrijorează cu privire la limitarea libertății de exprimare. Vreau să știu exact uh, ce fel de măsuri ia guvernul, cum reacționează, dacă instrumentele acestea sunt sau nu sunt uh, părtenitoare și Până la urmă, trebuie să ne gândim că nu putem să însoțim astfel măsurile democratice dacă se restrânge libertatea de da, exprimare a mijloacelor de comunicare și a actorilor de societatea civilă. Um, Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul șefului grupului consultativ UE Ecuador, domnului Giuseppe Iuliano, uh, cuvântul colegului nostru. Grazie, președinte. Bun pomeriggio. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule ministru și organizațiile societății civile din uh, Europa, sindicatele, cetățenii doresc să-și exprime condoleanțele pentru tragedia petrecută în țara dumneavoastră. Acum, în decurs de un an, trebuia de la semnarea acestui acord trebuia să se instituie un comitet de monitorizare pentru uh, supravegherea acestui acord. Asta și în țara dumneavoastră, în care să participe lumea afacerilor, uh, sindicatele, asociații. Societatea civilă poate juca un rol important în, atunci când este vorba de un acord de acest tip, pentru a depăși și preocupări care au fost exprimate în această sală, pentru a nu exista asimetrii atunci când apar posibile dificultăți sau riscuri, cum că acorduri, vis-a-vis -vis de astfel de acorduri. Cred că acest lucru ar putea fi o contribuție și la o guvernare preventivă uh, pentru acest acord comercial, pentru ca acordul să fie un succes pentru Uniunea Europeană, dar și pentru dumneavoastră și o colaborare avem deja cu colegi din societatea civilă din Peru și Columbia și ne-am dorit să se identifice organizații independente care să poată face această uh, treabă. Și vreau să vă asigur că cu experiența pe care am acumulat-o până în momentul de față, vă stăm la dispoziție. Împreună cu colegii din Columbia și Peru, suntem la dispoziție organizațiilor civile din țara dumneavoastră pentru a realiza cât mai bine acest uh, angajament. Vă mulțumesc! Thanks a lot, and now the commission... Mulțumesc foarte mult! Acum din partea Comisiei Europene, domnul Jorgensen. Thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, Aș dori și eu să transmit condoleanțe din partea Comisiei Europene și să ne exprimăm uh, tristețea față de acest eveniment foarte tragic. Câteva aspecte și noi susținem intrarea rapidă în vigoare a acordului și în orice caz înainte de finele anului. Pentru noi e clar că acum e mai necesar decât oricând multe dintre domeniile care au fost uh, cel mai grav afectate de cutremur, ca de pildă sectorul pescuitul, ar avea cel mai mult de beneficiat de pe urma acordului. De aceea noi sperăm că va putea intra în vigoare înainte de finele anului. Ceea ce înseamnă că ambele părți vor trebui să facă, să-și facă datoria pe de parte Uniunea Europeană și iar în ceea ce privește Ecuadorul avem încredere că va face tot posibilul pentru a ne asigura că este în măsură să aplice pe deplin acordul începând cu 1 ianuarie anului viitor. Asta presupune și îndepărtarea barierelor comerciale existente și mai presupune de asemenea ca Ecuadorul, prin măsurile pe care le va lua pentru a face față provocărilor economice actuale, va respecta toate prevederile acordului comercial și de asemenea și obligațiile OMC. Dar în orice caz avem uh, o legătură strânsă cu guvernul ecuadorian și senzația noastră este că se fac progrese bune. Și Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească partea care îi revine. Comisia a transmis propunerea pe 4 aprilie. Am avut o primă întâlnire și la nivelul Consiliului pentru a discuta propunerea Comisiei. A mers uh, foarte bine și acum așteptăm să vedem uh, cât de rapid va fi procedura de adoptare la nivelul Consiliului, care apoi va permite și Parlamentului European să-și dea acordul ceea ce ne va permite să avem o intrare în vigoare interimară cât mai rapid. Vă rog, domnule ministru, acum aveți uh, ocazia să formulați răspunsul. Palabra, sí. Mulțumesc. În primul rând vă mulțumesc pentru cuvintele amabile, pentru condoleanțe. Într-adevăr, cu privire la câteva dintre elemente, procesul acum se află în mâinile Consiliului. Noi avem toată încrederea că tratamentul de care va beneficia va ține cont de importanța acestui caz, iar noi la nivelul țării noastre, lucrăm cu cei de la Consiliu pentru ca acest lucru să se întâmple. E clar că termenele sunt, într-adevăr, reprezintă un risc. E fezabil, totuși, să te încadrezi în aceste termene, dar, într-adevăr, e vorba de dependen- dependența de o voință politică și de câteva chestiuni tehnice dar, într-adevăr, tuturor uh, n-ar conveni să putem ajunge la o intrare în vigoare la 31 decembrie. Iar uh, când vorbim de sectoarele implicate, bun, uh, și opoziția din Ecuador, bun, e o democrație și sunt sectoare care sunt împotrivă. Dar important este că e vorba de sectoare minoritare în societatea ecuadoriană, lucru care a ieșit clar și în situația de acum a Ecuadorului, în care ne-am confruntat cu toate aceste provocări externe, exporturile reprezintă un lucru foarte important. Accesul la piețe, la fel, este foarte important pentru Ecuador. Și, așa cum am spus, noi cerăm, cerem noi condiții mai bune pentru acces, dar nu vrem condiții mai bune decât concurența. Noi vrem condiții egale cu cele ale concurenților noștri. Orice observator din Ecuador a înțeles clar care este importanța pentru noi a acestui acord. Bineînțeles că mereu vor fi sectoare care vor fi contrare acestui. Dar bineînțeles, pe bună dreptate. Și, bun, sunt o serie de îngrijorări legate de acest lucru. La început, când a început acest proces, erau circumstanțe de care trebuia să se țină cont uh, atât din Ecuador, în Ecuador cât și din uh, Comisia Europeană. Apoi, circumstanțele acestea s-au schimbat nu e vorba de mm, același lucru. Nu e vorba de un acord comercial cu Europa când nu mai are nimeni altcineva. Și nu e același lucru când toate celelalte state îl au. Um, lucrurile se schimbă, lumea se schimbă și bineînțeles că trebuie să ne adaptăm la aceste și într-adevăr în Ecuador există o creștere a volumului în comerțul cu Europa. Și uh, s-a vorbit aici despre creșterea valorii, dar bun, există și o creștere și în 2015 a fost 1,5% creșterea volumelor. Mulțumesc foarte mult uh, pentru cele spuse de eurodeputați. Acum, că despre um, presiunile care sunt făcute, acest lucru este foarte ușor de demonstrat. Dacă ne uităm în ziarele de astăzi, unele sunt foarte critice cu privire la diferite politici și se poate constata clar faptul că există libertate de exprimare în Ecuador. E normal să existe o lege, un proces care să implice respectul pentru ceilalți și faptul că trebuie să existe o um, complementaritate. Bun, puteți să citiți uh, presa scrisă, versiunea electronică acestea, puteți să ascultați, uh, să urmăriți postul de radio și de televiziune în Ecuador și veți constata acest lucru. Apoi, preocupările legate de ratificare având în vedere circumstanțele pe care le-a confruntat uh, țara mea, bineînțeles că am luat niște măsuri de reducere economice, e posibil să mai adoptăm și altele, dar măsurile acestea se vor încadra în cadrul OMC. acest lucru pot să vi-l confirm. Măsurile pe care le va adopta guvernul meu clar se vor conforma cu acordurile multilaterale, cu ordinea multilaterală. Totul va fi în conformitate cu normele OMC. Ecuador are provocări complexe. Le aveam și înainte de cutremurul de sâmbătă. Bineînțeles, ce s-a întâmplat atunci sâmbătă, acel cu tremur, face ca unele dintre aceste provocări să fie și mai grele, mai importante și, desigur, țara mea va trebui să ia măsuri, dar, bineînțeles, mereu în contextul multilateral, respectând normele OMC. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. A fost o plăcere să vă avem în rândul nostru și de a discuta cu dumneavoastră perspectivele aderării Ecuadorului la acest acord comercial. Și așa cum spuneau colegii, vom transmite o scrisoare președinției olandeze pentru a putea face presiune asupra derulării procedurii și sperăm că vom obține rezultate pozitive. Mulțumesc foarte mult și toate cele bune pentru țara dumneavoastră. Thanks a lot. Looking forward. Uh, continue support. Uh, this is important. We know that you are you have done that in the past. Yeah, yeah. Working that and